Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. Good morning. Good morning to you all. Bună dimineața tuturor, vă mulțumesc că ați venit. Vom începe cu sesiunea de dimineață. Această anchetă a Comisiei Libe cu privire la supravegherea electronică de masă a cetățenilor Uniunii Europene. În primul rând, aș dori să adoptăm ordinea de zi. Aș dori să vă aduc aminte că, după cum am spus la cea doua audiere, pe 12 septembrie, astăzi vom avea cea de-a treia audiere din această anchetă cu privire la supravegherea electronică de masă a cetățenilor UE. Am primit feedback și informații până acum, însă audierea de astăzi este în mod special intensă și vom avea 5 sesiuni diferite. În primul rând, colegul nostru, domnul Moraes, Îl caut acum prin sală. A, uite-l aici. Bine a venit Claude. Poate că domnul Moraes aș dori să comenteze cu privire la ordinea de zi. Ai ceva de spus, Claude? Te rog. Domnul Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva observații. În calitate de raportor, colegii au dorit ca eu să îi uh, țin la curent cu evitațiile pentru care am fost responsabil. Apropo, stau aici deoarece am încercat uh, alte aranjamente în sală ale raportorului și ai raportorilor din umbră. Aș dori să le spun colegilor despre pe cine am invitat și cine a acceptat invitația la audiere. Am trimis o invitație lui Robert Rudd, care este ambasador al Statelor Unite la Uniunea Europeană, însă nu am primit o confirmare. Alte invitații au fost trimise administrației SUA. I-am invitat și pe ministrii olandez Ivo Opelsten pe Ronald Plaster, ministrul uh, Securității și Justiției, având în vedere faptul că serverele SWIFT se află în Olanda. Din nefericire, acești miniștri au uh, refuzat să participe și au preferat să aștepte rezultatele um, consultările, consultărilor dintre doamna Malmström și uh, administrația americană. Vă voi ține la curent cu orice uh, noi dezvoltări din aceste dezbateri. Pe măsură ce se desfășoară ancheta, vă voi ține la curent. Domnul președinte, îți mulțumesc, Claude. Dacă nu sunt uh, obiecții, adoptăm ordinea de zi așa cum este ea. Trecem așadar la prima dintre cele cinci sesiuni anunțate. Aceasta va dura o oră. Primul punct pe care îl avem se referă la dezvăluirile care au avut loc, conform cărora, după cum s-a spus în anumite rapoarte de presă, Um, NSA a interceptat în mod secret anumite informații din baza de date SWIFT. Acordul usua tftp din 2010 încolo conține prevederi detaliate care se referă la transferul de date SWIFT către um, autoritățile americane în ceea ce privește lupta împotriva finanțărilor în scopuri teroriste. Europol are sarcina de a verifica dacă cererile SUA sunt uh, în conformitate cu tratatul. Această condiție a fost, bineînțeles, unul dintre principalele motive pentru care Parlamentul European a aprobat acest acord. Doamna comisar Malmström i-a scris pe 12 septembrie subsecretarului Cohen și a cerut clarificări. Pe 18 septembrie acesta a răspuns. Chestiunea va fi dezbătută pe 8 octombrie, Astăzi însă suntem foarte bucuroși să îi urăm bun venit, doamne comisar Malmström, la Comisia Libe. Apoi ne va vorbi directorul Europol, domnul Wainwright. De asemenea, ne va vorbi și doamna Pitre de la SWIFT. Dumnezeu ne va vorbi despre această chestiune foarte importantă. După aceea vom vorbi cu domnul de Boekeler de uh, supraveghetorul belgian pentru protecția datelor. Apoi, uh, Serviciul Britanic de Comunicație al Guvernului va fi următorul nostru subiect. Poate că vom vorbi și despre NSA și despre sistemele de uh, Belgacom. Să începem așadar cu declarația doamnei comisar Cecilia Malmström. Îi voi da cuvântul ca să fac o declarație scurtă cu privire la interceptările NSA asupra bazelor de date TFTP și asupra repercusiunilor asupra tratatului TFTP. Având în vedere că avem 5 sesiuni în ordinea de zi, le sugerez membrilor care doresc să contribuie la discuție să se limiteze la două minute în cadrul rundei de întrebări și răspunsuri pentru doamna comisar. În așa fel vom avea timp și pentru ceilalți invitați. Îi dau cuvântul doamnei Malmström. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor am venit să vă prezint anumite opinii cu privire la această chestiune. Mă voi concentra asupra acordului TFTP, domnule președinte, deoarece am înțeles că vom vorbi și despre alte aspecte mai încolo. Ca și dumneavoastră, sunt foarte îngrijorată cu privire la afirmațiile vehiculate în presă. După cum știți, acordul TFTP cu Statele Unite a fost negociat tocmai pentru a se evita situația în care datele personale ale cetățenilor UE sunt expuse fără măsurile de siguranță necesare. Acest acord asigură cadrul legal prin care datele acestea sunt mânuite în mod adecvat, cu respectarea drepturilor cetățenilor este limitat orice transfer major de date către uh, Statele Unite. În trecut v-am mai informat despre cum este despre cum funcționează sistemul, care sunt măsurile de siguranță puse în aplicare. Serviciul meu mai pregătește un raport cu privire la TFTP, având în vedere însă evenimentele recente, am suspendat acest raport. I-am trimis domnului uh, Cohen, le-am trimis uh, corespondenților mei din SUA um, cereri de uh, colaborare de plină ca să ajungem la capătul acestei probleme. S-a instituit o comisie specială ca să vedem care sunt faptele. Această comisie lucrează în continuare. Pe 11 septembrie l-am sunat pe subsecretarul David Cohn. Dumnealui lucrează la Departamentul Trezoreriei și i-am spus că aștept noi informații substanțiale. Ce, când și cum cu privire la toate aceste afirmații. A doua zi, pe 12, i-am trimis și o scrisoare cerând de deschiderea consultațiilor conform articolului 19 din acord. După cum știți, acesta este un pas formal care trebuie urmat în momentul în care apar litigi între părți. I-am cerut explicații exhaustive, informații cuprinzătoare, în așa fel încât să ne putem da seama în ce măsură a fost uh, influențată implementarea acordului. După scrisoarea mea, autoritățile americane ne-au trimis anumite explicații în scris și v-am înaintat această scrisoare. Apar aici câteva întrebări care trebuie continuate conform consultărilor din articolul 19. Nu sunt satisfăcut cu, satisfăcută cu ce am primit până acum. Avem nevoie de mai multe informații, de mai multe informații detaliate, ca să evaluăm în mod credibil care este realitatea și să vedem dacă partea americană și-a încălcat obligațiile contractuale. Este o prioritate pentru mine și pentru serviciul meu. Mă voi întâlni cu corespondenții mei din SUA în mod personal foarte în curând pentru a discuta cu ei. Vă rog să-mi dați întrebări pe care să li le adresez. Astfel vom, voi putea spune că vorbesc din partea tuturor instituțiilor. Aștept sugestii de întrebări punctuale. Menținerea acordului sau suspendarea acesteia este o chestiune foarte gravă. Vă dați seama că rapoartele media pot duce la discuții la nivel formal. Dorim să facem o evaluare obiectivă și cuprinzătoare. Avem nevoie de mai multe informații, avem nevoie de mai multă claritate și sper să obțin aceste lucruri cât de curând. Mă voi asigura că veți fi ținuți la curent cu ce se va întâmpla. Viitorul acordului TFTP va fi de asemenea discutat. Mă opresc aici, domnule președinte ca să pot răspunde la cât mai multe întrebări, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar Malmström, pentru declarația dumneavoastră. Ați fost foarte uh, concisă. Ați mers direct la subiect și avem așadar mai mult timp pentru întrebări și răspunsuri. Să începem mai întâi cu, raportorii, apo- cu raportorul, apoi um, raportorii în umbră și apoi restul deputaților. Lista de doritori mm, nu este scurtă. Timpul de întrebări și răspunsuri este până la 10. Vă rog să vă limitați așadar uh, intervențiile pentru că vom avea după aceea probleme ca de obicei. Domnul Moraes, puteți începe. Uh, the members space for questions. That's what we wanted. Da, e foarte bine că avem timp ca toată lumea să pună întrebări. Am să trec la sfârșit la suspendarea potențială a acordului, însă în primul rând în legătură cu întrebările pe care doriți să le pregătiți, fie la care s-a răspuns parțial, uh, sau nu în prima scrisoare a dumneavoastră către secretarul Cohen. Sunt și întrebări pe care trebuie să le repetați, în primul rând în legătură cu dezvăluirile în ceea ce privește cutia neagră SUA condusă de trezorerie. În ceea ce privește aceste dezvăluiri, știți atunci când NSA a intrat în datele SWIFT, a fost prin această cutie neagră a trezoreriei și s-au încălcat procedurile stabilite în tratatul TVTP? Sau s-au uh, utilizat direct centre de bază de date SWIFT din UE? În răspunsul uh, secretarului Cohen spuneți că nu sunt informații în acest sens. Uh, Puteți confirma că NSA sau alte servicii de informații americane nu au avut acces la datele SWIFT după procedurile care ar fi încălcat TFTP-ul? Se detectează ceva nereglementar sau se iau măsuri? articolul 12 din acordul SWIFT se referă la monitorizare și supraveghere și solicită în mod specific supraveghetori independenți pentru a supraveghea modul în care datele bancare sunt analizate de autoritățile americane care caută dovezi despre finanțările terorismului. Știm că avem un supraveghetor cu adevărat independent pentru a monitoriza acordul. La articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale se spune clar că regulile care protejează datele cetățenilor europeni fac obiectul controlului unei autorități independente. Comisia trebuie, cred, să fie deschisă la renegocierea unui mecanism de supraveghere care să fie aprobat de Parlament și de Consiliu, care ar fi deschise către acest lucru. Comisia este pregătită pentru a ne prezenta rezultatele implementării articolului 12, eu aș dori să știu de câte ori uh, indep reprezentantul independent actual a blocat accesul la date în ultimii patru ani, conform acordului SWIFT. Au trecut patru ani de la tratatul de la Lisabona, iar Parlamentul a avut timp să-și dezvolte noile competențe și astfel a câștigat uh, o abordare mai limpede asupra standardelor acceptabile de protecție. Credeți că ar fi necesar să se negocieze din nou revizuirea și să ajungem la un acord care să ofere cetățenilor europeni protecția la care au dreptul? În ceea ce privește suspendarea, un subiect la care ne-am referit în repetate rânduri, ați deschis uh, consultările privind acordul SWIFT. Cum stăm cu suspendarea acordului? În ce punct ne găsim? Ați fi de acord că ar trebui suspendat, dat fiind că partea americană va trimis răspunsuri neadecvate și că ne aflăm în această situație? Mulțumesc, domnule Moraes. Haideți să trecem la raportorul pentru TVTP, domnul Alvaros. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne comisar Malmström. Cecilia, mulțumesc pentru prezență și mulțumesc pentru că te implici în această chestiune a rolului NSA. Mă bucur de asemenea să aud că dorești să deschizi procedura de consultare conform articolului 19 din, articolul, din tratatul TFTP. Aș avea câteva întrebări în spiritul tratatului TFTP. În jur de luna august 2011, ba nu, de fapt în 2010, am fost de acord că Comisia, în 4 august 2011 va veni cu o propunere privind un acord de extracție de date cu SUA și că ne va prezenta evoluția acestui sistem în conformitate cu articolul 11 din tratat. Ne-am putea aștepta ca în următoarea perioadă să vedem astfel de propuneri? În ceea ce privește articolul 4 din acord, Datele solicitate trebuie să fie ajustate cât mai strâns. Deci, Comisia spune că Departamentul de Stat nu va avea acces la numărul cel mai mare de date solicitate. Atunci se pune întrebarea de ce păstrează aceste date, pentru că, conform articolului 16, avem dreptul de a cere rectificări pentru fiecare pachet de date, însă în raportul privind implementarea se spune că acordul TFTP în ceea ce privește rectificarea datelor în sens strict, aceasta nu este fezabilă pe plan tehnic, ceea ce cred eu că trebuie să ne stârnească îngrijorări. Conform articolului 6, se spune că datele trebuie șterse la cel târziu 5 ani de când au fost primise, primite. Știm că datele dintre 2007, iulie 2007 și octombrie 2007 nu au fost șterse înainte de 23 octombrie 2012. Deci, în ceea ce privește articolul 12, sunt de acord cu întrebarea prezentată de colegul Claude Moraes și aș dori să închei acum ca să nu depășesc timpul. Vreau să vă spun că îl susțin pe Claude Moraes în ceea ce privește chestiunea suspendării, pentru că Sigur că nu pot vorbi în numele întregului Parlament, însă, personal, eu aș fi pentru această opțiune, măcar, să discutăm suspendarea acordului cu SUA și să arătăm clar Statelor Unite că aceste acuzații presupuse atrag după sine dubii și acestea nu pot să ducă decât la suspendarea acordului. Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți să dăm cuvântul câtorva raportori din umbră, apoi din nou doamnei comisar și uh, după aceea vom uh, încerca să mai păstrăm o marjă de manevră pentru întrebări și răspunsuri de la ceilalți membri. Începem cu domnul Fos de la PPE. Așa. Ca să scurtez uh, întrebarea, sigur că și eu am uh, întrebări similare cu cele ale domnului Moraes și ale domnului Alvaro, dar uh, din câte știu eu, din câte am citit în ziare, s-au publicat indicii, există un manual NSA cu privire la extragerea de date din SWIFT, dar nu avem probe concrete că așa ceva s-ar fi și întâmplat. Uh, Apoi, o altă întrebare. Aveți informații conform cărora ar fi fost posibil ca NSA să fie extras date din SWIFT până la tratatul TFTP? Deci să fie existat un fel de, de pauză, practic, să fie o diferență fără tratat NSA-ul lua date, după tratat nu a mai preluat aceste date. Sper că suntem cu toții de acord în legătură cu următorul fapt, și anume, finanțarea ter terorismului trebuie să fie supravegheată și cineva trebuie să o facă, fie o facem noi, fie o fac americanii. Din câte am înțeles eu, până acum noi nu suntem în stare să facem așa ceva, așadar Statele Unite pot realiza cel mai bine această îndatorire. După estimarea mea, avem aici două proceduri diferite. În primul rând, procedura uh, reglementară, care respectă tratatul pe care l-am încheiat cu SUA și SWIFT și tratatul unde se face referire și la terorism, și avem și o a doua posibilă procedură care este ilegală. După evaluarea mea, nu putem acum să dăm înapoi și să spunem că noi vrem procedura uh, reglementară și nu, nu mai uh, dorim să se continue cea nereglementară. Trebuie să găsim o soluție prin care soluția reglementară să fie fezabilă. Mulțumesc, doamna Infeld. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebările mele sunt de o natură mai politică. În primul rând, Mă bucură foarte mult atitudinea puternică a doamnei comisar față de americani și mă bucur să o aud spunând că răspunsurile date de aceștia nu o mulțumesc. Dacă ne uităm la acordul TFTP într-o perspectivă mai largă, acesta a fost controversat de la bun început. Temeiul juridic este controversat, ca să ne exprimăm eufemistic. Cel puțin grupul meu a fost uh, de acord să susțină TFTP-ul cu condiția ca Comisia să prevadă un sistem de extracție de date reglementat, ceea ce nu s-a întâmplat până astăzi. Așadar, singurul motiv pentru care eu aș fi susținut acest acord nu mai există. În al treilea rând, au existat îngrijorări cu privire la punerea în aplicare. Rapoarte critice au fost secretizate, uh, deci, toată chestiunea este controversată, iar acum auzim acuzații conform cărora NSA-ul ar fi intrat direct pe serverul SWIFT și ar fi utilizat aceste date pentru obiective care depășesc mult contraterorismul. Nu avem probe că ei chiar au făcut asta, dar nici nu o neagă practic ne spun în scrisoare, uitați, nouă ni se pare că e grozav, credem că avem dreptul să facem acest lucru și ne păstrăm dreptul acesta. Deci, până la urmă, este irelevant dacă au făcut-o sau nu au făcut-o până acum, pentru că ei vor continua să-și rezerve dreptul de a avea acces la aceste date pe viitor. Domnule președinte, pentru mine acordul este mort. A fost declarat mort unilateral. Dacă americanii consideră că nu au nevoie de acord pentru a accesa datele și consideră că au dreptul să le utilizeze pentru orice doresc, atunci acordul este nul și neavenit. Nu mai are niciun fel de sens, pentru că nu se poate să ne spună într-o scrisoare că respectă acordul TFTP. Eu nici nu știu ce înseamnă asta. Poate că respectă ușa din față, dar ușa din spate este uh, nerespectată. Aș vrea să-mi spună Comisia dacă intenționează să propună o, suspe- o suspendare și chiar o încheiere, după cum spunea și colegul Alvaro, pentru că aceasta este situația reală și aș dori în încheiere să spun că, ă, conform tratatului de la Lisabona, Parlamentul are competența de a încheia acorduri internaționale sau de a le verifica, dar asta e ca și cum ai semna un cec în alb, pentru că odată ce am aprobat un acord, nu mai avem ce să facem. Deci, evident, acesta va fi un uh, mod ca Parlamentul European să-și dovedească competența. Dacă nu se va ține cont de opinia noastră, eu nu voi mai dori să mai aprob prea ușor alte acorduri pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Olbrecht! Mulțumesc, domnule președinte! Nu doresc să mai repet ce s-a spus. A fost vorba de un schimb de opinii foarte important și este în continuare. Aș dori să mai adaug că dacă nu intenționați să încheiați sau să suspendați acordul acum, înseamnă că acceptați faptul că e posibil ca acordul TFTP să fie încălcat? Și cealaltă întrebare pe care aș dori să vă adresez este doriți să demarați proceduri de încălcare uh, împotriva statelor membre care nu îndeplinesc regulile privind criminalitatea cibernetică pe care tocmai le-am adoptat, în ceea ce privește încălcările tratatului referitoare la sisteme de informații de către NSA? Sau considerați că orice fel de acțiune care vizează protecția sistemelor de informație UE și uh, securitatea a fost încălcată de NSA sau de alte servicii de informații ca uh, DGCQ din Regatul Unit? Ar fi competența dumneavoastră? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ernst. Um, ich habe folgende Fragen. Also zunächst Am următoarea întrebare. În primul rând, aș vrea să știu uh, de la dumneavoastră, doamnă Malmström, dacă a existat până acum în vreo instanță vreo uh, remarcă conform căreia Statele Unite au uh, realizat o încălcare cât de mică sau um, nerespect, sau dacă au spus vreodată că nu sunt de acord cu tratatul, există cea mai mică probă în acest sens? Și cea de-a doua întrebare, cum puteți dumneavoastră să vă informați cu privire la toate aceste lucruri? Aveți la dispoziție documente, purtați discuții, dumneavoastră, în calitate de comisar. Cum aflați exact cum s-au petrecut lucrurile? Primiți documente concrete, le aveți în mână ca să vă puteți convinge dumneavoastră prin propriile forțe în ce măsură au fost uh, uh transferate date în mod ilegal sau nu? Și apoi, cum protejăm datele din SWIFT, transferul de date din SWIFT? Cum se întâmplă acest lucru? Cum este verificată securitatea în cadrul tratatului SWIFT? Există astfel de verificări ale nivelului de securitate și cine realizează aceste audituri? Toate aceste întrebări se referă la uh, securitatea transferului de date din SWIFT. M-ar interesa foarte mult. Și al treilea rând, e foarte clar, după părerea mea, tratatul SWIFT uh, a fost încălcat deja și, după cum spunea și Sophie, nu, nici măcar nu cred că mai este necesar, dacă îmi permiteți să mă exprim așa. Suntem uh, noi suntem pentru anularea acestui tratat, vreau să o spun clar, și nu numai din motivele obișnuite care au fost menționate până acum, ci și din noile motive, aceste abuzuri care s-au petrecut. Deci, ce ar fi necesar să facem, dacă îmi permiteți, dacă am dori să întrerupem acest tratat? Care ar fi procedura din punctul de vedere al anulării? Cum, ce se întâmplă exact ce pași trebuie făcuți? Thank you, Commissioner. I think it's... Mulțumim, doamna comisar. Cred că e limpede că întrebările puse de colegii mei converg în câteva puncte focale. Și întrebarea fundamentală e în ce fel continuăm sau nu acest acord de FTP cu SUA. Parlamentul European solicită mai întâi suspendarea sau trecem direct la anularea acestui tratat. E o problemă cât se poate de serioasă și cred că dumneavoastră, doamnă comisar, ne puteți oferi uh, câteva informații preliminare potrivit schimburilor pe care ați putut să le aveți cu autoritățile americane, înainte de a da cuvântul și altor membri ai uh, comisiei noastre. Doamna comisar, mulțumesc. Sigur că problema este una cât se poate de serioasă. Iată de ce mă aflu astăzi aici și mă bucur să avem acest prim schimb de opinii și sper că vor mai urma și altele. Haideți să ne reamintim istoria acestui acord. Am negociat un acord cu americanii tocmai pentru a coopera și a uh, urmări și lupta împotriva finanțării terorismului. Așa cum și Sophie Intveld a spus, acordul a fost unul controversat de la bun început, însă Parlamentul a acceptat cu o largă majoritate acest acord. Existau uh, măsuri foarte clare de supraveghere, cine are acces, în ce scop. Uh, am acoperit tot ce ține de protecția datelor. Uh, la vremea respectivă uh, am uh, considerat că suntem suficient de protejați. Au existat și două revizuiri care au fost discutate cu dumneavoastră aici în Parlament și am constatat atunci că există anumite provocări și că există ameliorări de făcut, însă nu au existat probleme majore. Există două mecanisme de supraveghere care se asigură că acordul este revizuit uh, în mod constant. Și potrivit solicitării dumneavoastră, analizăm acum valoarea adăugată a acestui acord. Toate aceste lucruri s-au făcut. Însă, Dată fiind dezbaterea în curs, am stopat acest proces. Acum, așa cum știm, mass media a făcut uh, declarații extrem, extrem de grave, așa încât uh, noi trebuie să punem acum niște întrebări foarte ferme americanilor. Ați făcut aceste lucruri sau nu? Și personal am solicitat informații atât telefonic cât și prin scrisori oficiale. Și dacă aceste declarații ale presei se dovedesc adevărate, atunci, într-adevăr, ne confruntăm cu o încălcare a acordului și, ca urmare, noi putem solicita suspendarea. Dar orice suspendare a acordului trebuie să fie precedată de procedura de consultare. Și am solicitat deja demararea acestor consultări, potrivit articolului 19. Am avut deja un schimb de scrisori, v-am transmis uh, scrisoarea pe care am primit-o și nu consider că primim răspuns la întrebările noastre nu am primit niciun fel de material, fie pe cale, uh, uh, prin comunicare orală sau scrisă. Așa încât voi relansa uh, toate întrebările pe care dumneavoastră le puneți, pe care mass media le pune, pentru a încerca să obțin clarificări asupra ce s-a întâmplat. Și abia după ce vom avea informații concrete pe masă, vom putea decide dacă a existat sau nu o încălcare a acordului. Nu putem proceda altminteri. E vorba de un acord internațional cu niște pași foarte clar, procedurali, care trebuie urmat. În cazul în care constatăm că a fost încălcat acordul, atunci Comisia va uh, discuta în Colegiul de Comisari dacă prezentăm propunerea de suspendare a acordului. Însă acest lucru trebuie decis prin majoritate calificată în Consiliu. Însă până atunci există mulți pași de parcurs și sperăm să obținem răspunsuri, iar eu mă voi asigura că veți primi informații actualizate la fiecare etapă. Momentan nu pot să răspund întrebărilor dumneavoastră pentru că tocmai nu dispun de uh, informații. Domnule Alvaro, da, într-adevăr, raportul vizând posibilitatea de a, a, a asista la a, extragere de date pe teritoriul UE și în lumina ce s-a întâmplat, într-adevăr e o procedură pe care am um, uh, încetinit-o, însă înainte de a obține clarificări în dezbaterea curentă, nu am crezut că este oportun să uh, ne îndreptăm și pe această altă direcție. Domnule președinte, îmi dau seama că eurodeputații nu pot fi satisfăcuți de răspunsurile mele, dar uh, fac tot ce îmi stă în putință pentru moment și promit să vă aduc de fiecare dată când obțin informații actualizate, să vi le aduc și dumneavoastră. Președintele, uh, continuăm acum cu lista uh, colegilor înscriși la cuvânt. insist să respectați timpul de vorbire, pentru că mai trebuie să discutăm și cu domnul Böckeler de la Belgacom și cu domnul Wainwright. Uh, directorul Europol. Vă rog să vă limitați la intervenții de două minute. Domnul Pirker mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. O observație la început. Este clar că Uniunea Europeană singură nu este în stare să uh, construiască un sistem eficient de contraterorism. Avem nevoie de ajutor și de aceea este logic să avem uh, un acord cu un uh, partener ca SUA, care reușește să combată terorismul. Cea de-a doua observație, Uniunea Europeană a constatat de asemenea că nu suntem în stare nici să creăm spații antiterorism, pentru că e clar că, iată că se poate se pot accesa date esențiale pentru cercetare și dezvoltare în Europa. Iată întrebarea mea. Aș dori să înțeleg acum ceva la modul activ are uh, Comisia de gând să dezvolte un sistem de uh, contraspionaj, de apărare de spionaj? Cum putem proteja datele europene de atacuri uh, din exterior? Aș dori să vă amintesc că Secretariatul General al Consiliului a cerut la un moment dat coordonare în domeniul contraspionajului și așa ceva nu există. Comisia intenționează să creeze un mecanism adecvat de protecție. În al doilea rând, există reproșuri conform cărora date din SWIFT ar fi fost extrase. Însă eu nu am uh, probe, nu am auzit probe că acest lucru s-ar fi întâmplat după iulie 2011, 2010, mă scuzați, sau după aceea. Per total, eu salut poziția dumneavoastră, doamnă comisar, pentru că spuneți că deocamdată nu avem probe suficiente, avem doar presupuneri, avem chiar uh, dezmințiri intense din partea SUA, însă în primul rând este esențial să primim toate faptele, să le putem discuta, să facem o evaluare și apoi să ne gândim la consecințe. Nu este cazul să... Uh, tragem acum concluzii pripite și să decidem anumiți pași și după aceea să trebuiască să dăm înapoi. Trebuie să avem mai întâi toate faptele la dispoziție și după aceea să ne gândim ce mecanisme sunt necesare, dacă e nevoie sau nu de anularea tratatului. Avem nevoie de explicații și după aceea vom discuta despre consecințe. Mulțumesc! Președintele, doamna Latford acum. Vă rog să respectați timpul la vorbire. Prea bine. Doamnă comisar, mulțumesc pentru observații. Aș dori însă un punct de clarificare. Și îmi cer scuze dacă nu am înțeles ce ați spus. Răspunsul de la subsecretarul Cohen spune Guvernul folosește acolo TFTP pentru a extrage date SWIS pe care nu au putut să le obținem din alte surse. Prin urmare, eu nu consider că acordul TFTP este un cadru exclusiv pentru accesul la date SWIFT, ci ca uh, un instrument subsidiar. Asta, ca atare, nu cumva reprezintă deja o încălcare a acordului TFTP? Priviți acordul TFTP ca singurul temei juridic pentru a avea acces la date SWIFT? Îmi pare rău dacă pun o întrebare simplistă, dar doresc această clarificare. Pentru că dumneavoastră ați spus că presupusele declarații ar reprezenta o încălcare a acordului. Înseamnă asta atunci, potrivit articolului 1 al acordului, datele furnizate Departamentului Trezoreriei Americane și transmise apoi autorităților de luptă împotriva terorismului. Deci dacă Departamentul de Trezorie oferă datele uh, NSA, asta înseamnă că respectă sau nu respectă acordul. Nu știu dacă formularea din acord acoperă și um, agențiile de informații. Legislația europeană se aplică sau nu agențiilor de informații? Dacă NSA obține datele direct de la Departamentul de Trezorerie, e în regulă? Deci, practic, în afara acordului TFTP. Aceasta este linia de demarcare. Dacă NS obține de la Departamentul Trezorei um, informațiilor, înseamnă că respectă sau nu respectă acordul. Asta încerc eu să înțeleg. Mulțumesc. Domnul Romero. Grazie, președinte. Doamna Romero. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, în intervenția dumneavoastră ne-ați spus că nu vă prea plac informațiile furnizate din partea subsecretarului Cohen, dar ce așteptați practic din partea Statelor Unite? Deoarece am dorit să știm exact ce tip de explicații așteptați dumneavoastră și care v-ar permite apoi să uh, puteți uh, analiza evoluția acestui acord. Problema nu e ce pot să facă Statele Unite față de cetățenii europeni, ci ce fac, uh, ce le fac sau cum obțin informații despre orice alt cetățeni ai lumii. Ce mecanism am putea găsi pentru a lupta împotriva acestei invazii în viața noastră privată, care, iată, um, sunt antrenate de noile tehnologii? Aveți în vedere deschiderea unui dialog bunăoară cu uh, compania SWIFT? SWIFT are obligația de a furniza date și guvernelor statelor Uniunii Europene? Se face acest lucru? E limpede că vis-a-vis -vis de Statele Unite, uh, compania SWIFT este obligată să furnizeze uh, date. O face și față de guvernele statelor membre. Trebuie să știm exact în ce situație ne găsim astăzi, deoarece toți cetățenii europeni și toți cetățenii lumii, practic, se confruntă uh, cu o absență a controlului juridic efectiv și eficace. Iată noua lume în care trăim și mă întreb care sunt mecanismele de care dispune Europa pentru a se lupta împotriva acestei tendințe și pentru a proteja până la urmă viața privată. Dacă Europol e supraveghetorul general, ă, practic pe noi nu ne-a prea convins, pentru că n-am primit explicațiile pe care le doream. Sigur, există și supraveghetorul independent și domnul Moraes ne spune că trebuie să garantăm independența acestuia, dar care e reprezentativitatea unei astfel de autorități? Nu există niciun mecanism clar, iar lupta internațională împotriva finanțării terorismului, care inițial uh, beneficiază și de niște directive, iată, nici nu se mai vorbește astăzi despre acest lucru, ci exclusiv de acordul cu Statele Unite. Însă acest acord e mai puțin important decât finanțarea terorismului ca atare. Muchas gracias, señor presidente. Domnul Diaz de Personal am un singur argument. Sunt de acord cu domnii Vos și Pirker. În același timp, în măsura în care ne confruntăm cu o situație nu doar complexă, ci și controversată și dacă e să prezervăm esențialul, adică siguranța, cred că jurnalul oficial din ianuarie 2010 citează o posibilitate care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie utilizată de comisie. Poate fi utilizată de comisie. Înțeleg că doamna Malmström are de respectat niște etape procedurale, dar, doamnă comisar, trebuie să vă spun că în acord există piste care încă nu au fost explorate și care s-ar putea dovedi utile. Bună oară! Există patru legi americane ce permit de uh, permit uh, rezolvarea în justiție în cazul în care părți ale acordului nu sunt respectate. Iată câteva exemple. Uh, legea privitoare la uh, supraveghetorul general, legea uh, legii administrative din 46 și, încă și mai important, legea vizând fraudele informatice. Știm care este independența și puterea tribunalelor americane, dar în funcție de textul acordului însuși am putea poate să ne adresăm justiției americane. Mulțumesc, președintele. Domnul, doamna Zipel. Mulțumesc. Aș dori încă o dată să mă refer la faptul că există probleme și chestiuni neclarificate în legătură cu tratatul SWIFT și că existau cu mult înainte de acest scandal legat de serviciile secrete. Iar la aceste, la aceste întrebări nu s-au primit nici până în ziua de azi răspunsuri mulțumitoare. În ceea ce privește extracția de date de către NSA din SWIFT, Comisia are un document care uh, dovedește dacă s-a întâmplat acest lucru sau că s-ar putea întâmpla, pentru că dacă tehnic este posibil acest lucru, se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Și aș dori să știu cine controlează când, dacă se întâmplă un astfel de atac la bazele de date și cine, uh, cine poate dovedi dacă nu cumva este vorba de niște teroriști care încearcă să capete controlul asupra datelor. Eu am uh, impresia că foarte multe servicii secrete, și nu doar din SUA, între timp uh, activează într-un fel de zonă gri pe care nu mai controlează nimeni și în legătură cu care nu mai știe nimeni exact ce se întâmplă. Unii colegi au spus că avem nevoie mai întâi de probe înainte să ne gândim la o suspendare a tratatului. Mi se pare ridicol. Dacă există probe că acest tratat nu a fost pus în aplicare corect, atunci trebuie anulat Ă, nu știu care este scopul unei suspendări, probabil să se câștige timp, să se mai strângă informații și în această perioadă chiar să dovedim clar că nu a existat un abuz de date. Aș vrea să mai spun și ceva în legătură cu o observație foarte justă a domnului Alvaro și anume că ă, ar fi momentul să avem un TFTP care să uh, corespundă cu toate, discut, cu toate problemele discutate în ultimii ani. Eu nu cred că ar fi cazul să continuăm, chiar dacă o parte din tratat ar fi anulată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mulder. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că abordarea comisiei e cea corectă. E adresat întrebările potrivite, dar trebuie să constatăm că nici nu am primit niciun răspuns satisfăcător. Iată de ce aș reveni la cele deja menționate de unul dintre colegii mei. Deocamdată oferim date Statelor Unite. Și, practic, ei pot să facă cam ce doresc cu ele. Nu putem controla situația în mod suficient și, ca atare, singura soluție e ca noi înșine să uh, instaurăm un centru de colectare a unor astfel de date și nu ar trebui să transmitem în bloc date către Statele Unite, așa cum o facem acum. Și aș dori să știu de la doamna comisar care sunt perspectivele, inclusiv bugetare, potrivit care am putea uh, face toate aceste lucruri și noi aici în Europa. Există preparative în acest sens ca noi înșine să colectăm datele de care avem nevoie. Iar dacă Statele Unite ar dori informații specifice, în acest fel le-am putea oferi. Thank you. Mulțumesc, domnul Borghezio. Mulțumesc, domnule președinte. Este întotdeauna un mare privilegiu să vorbesc ultimul. Mai sunt încă doi, spune domnul președinte. Aproape ultimul, spune domnul Borghezio atunci. Mulțumesc, domnule președinte, că m-ați spus în această ordine. Aș dori să fiu foarte concis. Respect foarte mult o respect foarte mult pe doamna comisar, însă în calitate de reprezentant al comisiei, uneori mi se pare că sunteți ca în țara minunilor. Aici nu e simplu. Uniunea Europeană trebuie să dețină control asupra unor lucruri. americanii Întrebarea mea este ce putem face în termeni practici. Să nu uităm de faptul că este vorba de informații uh, economice ale cetățenilor europeni, iar aceste informații pot fi folosite împotriva intereselor Europei. Ați vorbit despre supraveghere și control. Eu aș dori să știu exact ce s-a întâmplat mi se pare că oamenii nu știu sau nu dispun de tehnologia necesară ca să se apere. Aș dori să știu care sunt ideile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Cred că transparența este extrem de importantă aici. Conform acestea, acest scandal al supravegherii de masă cere și clarificarea pozițiilor noastre. Trebuie ca cetățenii europeni să um, aibă o imagine foarte clară, iar limbajul pe care să-l folosim să fie foarte clar. Știm foarte bine că NSA a colectat informații, informații privind cetățenii europeni, iar acestea sunt confidențiale, informații natură bancară și așa mai departe. avem acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite privind lupta împotriva terorismului. Iată că anumite date care au fost transmise, au fost transmise în mod uh, legal. Iată o ipoteză. O altă ipoteză, conform presei, este că datele au fost transmise în mod ilegal, că s-au interceptat sau accesat în mod ilegal anumite informații la care serviciile americane nu ar fi trebuit să aibă acces. Să ne fie clar că trebuie să le vorbim cetățenilor clară și transparentă care sunt dovezile de care dispunem privind accesul serviciilor de securitate americane la informațiile vizând cetățenii europeni. Care este natura acestor informații? Câte persoane au fost vizate? Cum s-au folosit aceste date? Apoi știm cu toții regula generală a, a, dispusă de legislație. Aici este vorba de o infracțiune, este vorba de un caracter penal al faptei. Cine va fi responsabil? Avem practicile FISA, um, o, jurispo, oarecare jurisprudență Cetățenii europeni au fost victimele acestor proceduri. Vor putea aceste persoane să aducă în fața justiției um, Statele Unite în anumite tribunale specializate, de asemenea și în tribunale nespecializate. Vă rog să vă limitați timpul de vorbire, ca să-i putem da cuvântul și doamnei Malmström. Um, <clears throat> Știți cumva care este um, care sunt um, persoanele vizate de NSA pentru interceptarea datelor și dacă aceste persoane au un profil dincolo de ideea de terorism, definiția SUA cu privire la terorism din trecut a fost foarte ciudată. Se pare că nu a luat nici măcar IRA în considerare ca terorist, nici măcar mișcările din America de Sud. Pot fi considerate teroriste anumite acțiuni ale statelor în acest context. La o audiere recentă, domnul Applebaum care se ocupa de supravegherea mai largă a NSA, a spus că și activiștii politici și jurnaliștii, jurnaliștii de investigație care nu s-au ocupat de fapte violente au fost de asemenea țintiți. Cât de largă este categoria de indivizi care, poate fi investig- care pot fi investigați în mod legitim? Se limitează aceștia, această categorie doar la teroriști? În momentul acordului cu privire la SWIFT, dacă țin bine minte, Parlamentul European s-a referit la termeni privind măsurile de siguranță împotriva accesului uh, inadecvat și a, um, s-a concentrat foarte tare pe acest lucru. Eu am înțeles că aici avem o încălcare a obligațiilor. O ultimă întrebare. Cum anume este imposibil pentru SUA, cum este posibil pentru SUA să încalce măsurile de siguranță despre care am vorbit. Dacă aceste măsuri de siguranță nu pot împiedica accesul SUA, atunci este ceva în neregulă cu aceste măsuri de siguranță sau cu uh, persoanele care le impun în aplicare. Vă mulțumesc. Domnule președinte, îi dau din nou cuvântul doamnei Malmström. Doamna Malmström. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să cer scuze, domnule, așa pentru că nu i-am răspuns la întrebare. Avem două grupuri de lucru. Unul între SUA și Consiliu, unde Comisia nu are niciun rol în discutarea afirmațiilor privind interceptarea de către NSA. Nu avem deloc informații ce se întâmplă acolo. Iar apoi avem un grup de lucru al DG Just și DG Afaceri Interne. Vom încerca, bineînțeles, să ajungem la anumite concluzii și să facem un raport. Este un pic cam prea devreme să spunem care vor fi rezultatele și la ce acțiuni se va ajunge. Am ales să mă concentrez astăzi doar pe ideea de SWIFT. Știu că domnul Pribe va vorbi despre acest grup de lucru uh, după masă sau poate în uh, continuare dimineții. Comisia nu are nici o intenție de a crea un centru de informații. Noi ne gândim la extracția datelor pe teritoriul european sau unul TFTP european. Analizăm aceste fapte în comunicarea la care lucrăm. Există, bineînțeles, multe implicații. Este vorba doar despre... Nu ar fi vorba doar de date SWIFT, deoarece banii sunt transferați la ora actuală în multe, multe alte feluri. Trebuie și acestea luate în considerare. În ceea ce privi, privește evaluările și reviziile și supraveghetorii pe care avem, până la apariția primelor articole, nu am avut nici un fel de dovadă cum că ar fi avut loc o încălcare, o interceptare. Am citit despre multe afirmații făcute în mass media și toate acestea trebuie clarificate, de aceea uh, punem atât de multe întrebări. În ceea ce privește domeniul de acoperire, acesta este definit în articolul 2, ce este terorismul, și această întrebare trebuie adresată SUA. Au, trecut, au mers dincolo de acest articol în definirea terorismului, dar articolul 2 este destul de precis în acord. Veți vedea care este definiția a terorismului în acord. Dacă indiciile extrase dintr-o, din datele SWIFT cu privire la o investigație asupra activităților teroriste sunt uh, transmise ulterior altor, altor autorități. Acest lucru trebuie analizat, dar dacă acele autorități au acces direct, este o problemă complet diferită. Trebuie clarificat ce înseamnă acest lucru. Acordul specific anumite lucruri, dar nu și altele. Și dacă ne referim la un acces direct, atunci uh, avem o problemă. Am la notă de anumite întrebări pe care le aveți. Concordă foarte mult și cu întrebările pe care le avem noi. Colegii de la Europol și de la SWIFT poate vor putea să clarifice anumite chestiuni mai tehnice. Cred că am să închei aici. Repet însă că sunt la dispoziția dumneavoastră, alături de serviciile mele, ca să discutăm aceste chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. După cum a spus doamna comisar, urmează să vorbească directorul Europol, domnul Wainwright și apoi doamna Blanche Petre de la SWIFT. Aici este vorba de compania aflată în discuție. În primul rând vom da cuvântul domnului de Boikeler de la Belgacom, supervizorul belgian de protecție datelor. Domnule Baicheler, ați fost invitat să luați cuvântul. Vă rog să ne faceți câteva uh, declarații, dar vă rog să vă concentrați pe SWIFT și pe interceptările presupuse asupra SWIFT de către NSA. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește SWIFT, pot să fiu foarte concis. Pe 25 iunie 2006 a devenit clar faptul că SWIFT este obiectul face obiectul unor investigații foarte extinse de către trezorăria SUA și de către serviciile informații din SUA. În ceea ce privește um, informațiile privind tranzacțiile internaționale. În următorii ani au avut loc discuții și în decembrie 2008 a avut loc un acord, un uh, acord între autoritățile de protecție a datelor din Belgia și între SWIFT. Conform acestuia, SWIFT lua, a luat anumite măsuri de uh, prevedere care să îi protejeze pe clienții săi, mai ales în ceea ce privește rețelele lor, dar și în ceea ce privește cetățenii în general. În urma a trei întâlniri, după 2008, Noi de la Autoritatea de Protecție Datelor am uh, investigat măsura în care au fost implementate aceste măsuri. Chiar și la ora actuală putem spune următorul lucru. S-au luat angajamente pe care SWIFT și le-a impus din 2008 și dovezile noastre arată faptul că a respectat aceste angajamente. Nu avem uh, indicii care să ne sugereze că au avut loc anumite probleme privind accesul neautorizat la datele cetățenilor. Apoi mai avem și acordul TFTP. În acesta se vorbește despre uh, echipa comună de evaluare SUA Uniunea Europeană. Și, acesta, și această echipă a făcut un raport și, conform acestui raport, reiese faptul că nu au existat probleme specifice de uh, Uh, accesare neautorizată a datelor. După cum a spus doamna Malmström, mai există un raport la Europol, făcut de GSB, conform căruia ar fi anumite probleme în uh, punerea în aplicare a acordului TFTP. Aici este vorba de întrebarea uh, s-a făcut un uh, transfer uh, masiv de date sau nu. Mă voi referi la acest lucru. În ceea ce privește Swift-ul, la ora actuală, nu avem dovezi cum că există probleme de protecție a datelor. Atât pot spune deocamdată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule de Buckler. Suntem conștienți că în ceea ce privește afirmațiile conform cărora s-ar fi accesat sistemele Belgacom și în legătură cu chestiunea SWIFT și NSA vom mai avea um, oportunitatea de a discuta. Vom reveni asupra acestei uh, chestiuni pe 3 octombrie, după cum am anunțat. Sugerez să nu mai întârziem La 10 ar fi trebuit să înceapă să vorbească domnul Wainwright. Sugerez așadar să continuăm cu directorul Europol, domnul Rob Wainwright. Dorim să auzim opiniile lui cu privire la această chestiune. Apoi, invitata noastră, doamna Blanche Petre, din Consiliul General al SWIFT, iar apoi voi da din nou cuvântul deputaților pentru întrebări și răspunsuri. Domnule Wainwright, vă aflați în sală, chiar vă căutam, iată-vă. Vă rog să ne spuneți care sunt opiniile dumneavoastră. Doriți să veniți la prezidiu? Ați mai venit la prezidiu și alte dăți? Așa că vă rog să o faceți în așa fel încât toată lumea să vă poată vedea și auzi mai bine. Good morning. Of course. The floor is yours. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, onoraților membri ai Parlamentului și tuturor celorlalți colegi adunați aici astăzi. Sunt bucuros să fac câteva remarci concise cu privire la această problemă. Audierea de astăzi se referă mai ales la afirmațiile conform cărora NSA ar fi accesat în mod neautorizat datele SWIFT. Nu pot adăuga nimic la remarcile făcute de doamna Malmström cu privire la felul în care ne ocupăm de aceste afirmații. Europol oferă cât de multă asistență poate. Însă la ora actuală, după cum a spus ea în concluzia sa, Europol are responsabilitate cu privire la anumite părți foarte tehnice ale acordului. Sprijinim cu bucurie audierea și ancheta. Trebuie să subliniez faptul că există anumite anumite limitări. Nu sunt aici ca să reprezint agențiile de informații din uh, Europa. Europol nu reprezintă agențiile de informații, ci lucrează în domeniul aplicării legii. Lucrează împotriva uh, criminalității grave la nivel internațional și așa mai departe. Noi cooperăm cu partenerii noștri în domeniul aplicării legii, avem experiență, deși limitată, în domeniul lucrării, lucrului cu agențiile de informații în Europa în ceea ce privește activitățile antitero, de exemplu activitățile teroriste din Madrid în 2004. Am uh, înființat un grup de lucru ad hoc cu acea ocazie. Avem anumite experiențe, bineînțeles, în acest domeniu. În ceea ce privește gestiunea informațiilor, toate datele personale primite și utilizate de către Europol sunt protejate de același cadru cu care sunteți deja familiarizați. Acest cadru reglementează legalitatea informațiilor utilizate, Europol nu poate să primească sau să stocheze date colectate în afara cadrului sau care nu respect, respectă legea statelor membre. Datele colectate de către Europol sunt canalizate către Europol prin anumite uh, medii în cadrul țărilor prin care, în care avem un acord de cooperare. În limitele cadrului nostru legal este posibil ca anumite date primite de către Europol în acest fel să provină de la serviciile de informații din statele membre și aceste date pot fi accesate în mod legitim de către poliție conform legislației. Aceste date sunt împărtășite cu Europol într-un mod securizat în așa fel încât să se protejeze identitatea surselor. Europol nu poate să identifice de aceea sursa reală a informațiilor. O sursă foarte puțină, o sursă foarte mică a informațiilor utilizate de Europol provin de la agenții de informații. Desfășurăm o cooperare similară și cu SUA, am, înfin, am uh, instituit uh, cooperări cu anumite autorități federale de aplicare a legii. În ultimele luni, aceste cooperări au dus la 50 de operațiuni cu privire la probleme de, de criminalitate gravă la nivel internațional. În ceea ce privește activitățile contrateroriste, Europol, Europol cooperează cu Statele Unite îndeaproape. Nu avem însă contacte deloc cu CIA sau cu NSA. Absolut deloc. Schimbul de informații cu autoritățile americane sunt, este de asemenea guvernat de același cadru legal. În ceea ce privește informațiile pe care le primim de la SUA, din SUA, se aplică aceleași uh, principii de proporționalitate, de relevanță și de legalitate, ca în cazul activității cu statele membre. Este posibil ca anumite informații pe care le primim să vină de la um, agenții de securitate de informații. Este posibil ca anumite informații să vină de la NSA, dar cred că în acest caz este mai puțin probabil în acest caz, datorită interpretării foarte restricte pe care o aplică SUA asupra informațiilor clasificate pe care le transmite și Europol, cu excepția informațiilor vizate de TFTP. În acest caz, autoritatea americană aplică anumite criterii proprii informațiilor clasificate pe care le împărtășește Europolului. Ce înseamnă acest lucru? Cunoștințele noastre cu privire la NSA sunt foarte reduse, având în vedere felul în care funcționează Europolul. Nu avem nicio cooperare pe rol cu NSA-ul și nu am primit nici o informație a NSA sau nicio informație atribuită NSA. În ceea ce privește acordul TFTP, nu am informații în afară de cele pe care vi le-a împărtășit doamna Malmström. Am datoria ca și dumnea ei să fie informată pe deplin de către Europol cu privire la ceea ce se întâmplă. Dacă aș primi dovezi contradictorii uh, declarațiilor ei, vi le-aș împărtăși. și autoritățile americane implementează uh, măsuri tehnice similare. La Europol dorim să rămânem concentrați pe îndeplinirea sarcilor noastre conform tratatului TFTP și am ajuns la un standard foarte bun de îndeplinire a acestor sarcini, deși este vorba de circunstanțe foarte dificile și complexe. Comisia va raporta cu privire la acest acord. Știu că nu este tema acestei audieri, așa că nu voi mai face comentarii cu privire la acest aspect. Acordul se află în sfera de aplicare a cadrului Europol de protecție a datelor. Mai există și alte măsuri de siguranță aplicate în acord. În ceea ce privește punerea în aplicare a acordului, Europol a lucrat întotdeauna cu oficiali din um, Departamentul American al Trezoreriei. Nu am lucrat cu alți membri, de exemplu din CIA sau din NSA, sau cu nici unul care a fost identificați ca atare față de noi, în momentul în care am lucrat cu ei. Pentru a repeta ceea ce a spus doamna Malmström și la nivel operațional, acești oficiali au uh, susținut întotdeauna că informațiile obținute de uh, trezoreria americană în cadrul acordului TFTP sunt unice și nu, sunt, nu au fost obținute și din alte surse. Nu avem informații care să ne indice că NSA-ul are acces direct, adițional, la datele SWIFT. Este improbabil ca Europol să aibă aceste informații, având în vedere metodele noastre de lucru, dar pot să afirm că nu avem informații care să confirme sau să infirme uh, afirmațiile din presă privind accesul neautorizat al NSA asupra SWIFT. În concluzie, aș dori să spun că în cooperarea noastră normală, atât cu privire la acordul TFTP, noi funcționăm în calitate de organism de aplicare a legii și nu în calitate de uh, agenție de, de informații. Schimburile datelor personale sunt reglementate de un cadru de protecție a datelor foarte puternic. Este posibil ca anumite informații pe care le procesăm, bineînțeles, să provină din comunitatea de colectare a informațiilor, însă sursele sunt protejate în momentul în care trec la Europol. sprijinim ancheta Comisiei Libe în acest domeniu și pe cât posibil vom sprijini eforturile Comisiei de a cere mai multe informații din partea autorităților americane, sunt pregătit să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. I suggest we hear now from Mrs. Pet. Mulțumesc, vă sugerăm să o ascultăm acum pe doamna Petre. Vă rog. Um, thank you and thank you for giving SWIFT. Mulțumesc, mulțumesc pentru că ne-ați dat șansa să reprezentăm și SWIFT astăzi aici în uh, comisia dumneavoastră. SWIFT uh, își ia cât se poate de în serios responsabilitățile în domeniul protecției datelor și recunoaștem munca importantă depusă de Comisia Libe. Suntem o companie centrată pe securitatea și protecția datelor și de aceea împărtășim preocupările Parlamentului European și îi susținem munca. Vom coopera cu plăcere în măsura posibilului. Ce vă propun este să vă prezint în primul rând o privire de ansamblu cu privire la SWIFT și apoi, dat fiind obiectivul acestei audieri, mă voi concentra asupra securității și securitatea sistemului TFTP. În primul rând, SWIFT. SWIFT, pentru cei care nu știu, este o companie europeană de dimensiuni medii, privată, avem sediul aici în Belgia. Am fost fondați în 1973 și în, apoi am devenit cooperativă. Misiunea noastră a fost să înlocuim telexul și să facilităm schimbul de mesaje financiare în condiții de securitate între instituțiile financiare. Așadar, acum, după 40 de ani, securitatea este esențială pentru misiunea noastră și pentru uh, afacerile noastre. Confidențialitatea datelor clienților noștri a fost întotdeauna prima noastră prioritate. Așadar, ce servicii oferim? Încă o dată, suntem un furnizor de servicii de trimitere de mesaje sigure. Nu suntem o bancă, nu suntem o casă de compensare, uh, oferim un serviciu de trimitere de mesaje între instituțiile financiare și, de asemenea, pentru uh, corporații. Avem 10.000 de uh, clienți conectați la sistemul nostru. E foarte important că, să știți că noi nu avem fonduri, nu avem conturi și, de asemenea, nu acordăm acces uh, la baza noastră de date indivizilor privați. Deci, sistemul nostru este folosit de instituțiile financiare. Operăm în peste 200 de țări. În plus, nu suntem doar furnizori de servicii, ci suntem și un organism de standardizare pentru comunitate, pentru industria financiară și realizăm uh, modele de mesaje, probabil că ați auzit de formatul SWIFT, uh, sau codul SWIFT-BIC, deci noi implementăm aceste standarde care nu pot fi folosite doar în sistemul SWIFT, ci și în orice fel de rețea și de uh, comunicare. Aceasta, acesta este SWIFT, pe scurt. Acum v-aș propune să uh, vă descriu uh, securitatea sistemului SWIFT. Încă o dată, serviciile noastre sunt uh, operate la cele mai înalte standarde de protecție a datelor și de securitate. Repet, protecția datelor este esențială pentru ce facem noi. Face parte din misiunea noastră pentru a menține disponibilitatea, confidențialitatea și integritatea datelor clienților noștri. Politica noastră este de toleranță zero față de incidente legate de uh, confidențialitate sau securitate. Securitatea se află în centrul activităților noastre și de aceea este de o importanță primordială pentru clienții noștri. Dacă clienții au încredere în SWIFT și lucrează cu SWIFT, este pentru că noi putem oferi acest serviciu de securitate maximă. În mod constant, noi investim și reinvestim în protecție ca să ne asigurăm că ne îndeplinim misiunea. Și mai important, investim și ne pregătim în acest peisaj că în evoluție al amenințărilor potențiale. Deci nu ne complacem și nici nu putem să o facem. Aș dori să vă prezint câteva din uh, caracteristicile de securitate implementate în sistemul nostru. Avem un control logic și fizic. Primul uh, nivel de control de securitate al nostru este uh, um, codarea mesajelor, acestea sunt criptate, avem mai multe, stand, mai multe niveluri și utilizăm uh, tehnologie de criptare de cel mai înalt nivel. Mesajele sunt criptate din momentul în care intră în sistem până când ies din sistemul SWIFT și în timpul stocării mesajele sunt criptate. Avem uh, protecții de tip firewall implementate în arhitectura noastră și ne asigurăm că serverele pe care se stochează datele sunt uh, protejate de amenințări, interne sau externe. E foarte important că nu există acces la internet. Rețeaua noastră nu este conectată la internet. Mediul nostru de protecție este complet independent. Nu există niciun fel de acces la internet. De asemenea, avem o segregare a, dator, a îndatoririlor. Avem sisteme de detectare numeroase. Ne uh, ocupăm de detectarea intruziunilor în sistem pentru a ne proteja integritatea rețelei. De asemenea, avem instrumente care analizează comportamentul rețelei, adică dacă apare ceva neobișnuit, noi detectăm acel lucru imediat. Avem practici de gestionare a crizei. În mod regulat simulăm amenințări, atacuri. De asemenea, avem programe de testare a intruziunilor. Acestea sunt programe desfășurate în mod regulat pentru a ne asigura că uh, putem acționa rapid și oportun dacă detectăm ceva avem, de asemenea, orientări uh, menite să uh, distrugă datele clienților când nu le mai putem uh, păstra. Deci avem uh, prevederi nu numai referitoare la păstrarea datelor pe hard, ci ne și asigurăm că acestea sunt distruse și nu mai pot fi recuperate. În ceea ce privește verificarea personalului, avem proceduri foarte stricte, verificăm uh, trecutul persoanei respective, cerem referințe și cu siguranță avem și un sistem de control al accesului fizic. E foarte important că nu controlăm doar accesul fizic la centrul nostru operativ, ci și în cadrul centrului avem o politică foarte strictă de control al accesului la calculatoarele noastre. Folosim uh, badge-uri, token-uri de acces, biometrică și, foarte important, avem uh, un audit. Deci putem ști foarte clar, urmărind o anumită cale, dacă sistemul a fost sau nu accesat. În cele din urmă avem o monitorizare constantă a fluxului de date în sistemul nostru. Știm că uh, atacurile cibernetice evoluează, că devin tot mai sofisticate și de aceea trebuie să continuăm să monitorizăm eventualele pericole și puncte vulnerabile și în mod continuu reevaluăm riscurile atunci când ne confruntăm cu ceva și ameliorăm și investim în noi uh, controle. În cele din urmă, în mod regulat, facem un exercițiu cibernetic ca să fim bine pregătiți în caz de atac. După cum vă spuneam, securitatea este un element cheie al misiunii noastre. De aceea, securitatea face și obiectul unei revizuiri externe. Aș spune că cea mai importantă revizie este realizată de uh, Banca Centrală, de organul de supraveghere. Suntem uh, supervizați de băncile centrale ale G10, care supraveghează SWIFT ca să, ne, ca să se asigure că avem proceduri adecvate și controle tehnice aplicate ca să garantăm protecția permanentă a datelor clienților. Banca Națională a Belgiei este supraveghetorul principal, pentru că avem sediul aici, în Belgia, însă sunt și alte bănci centrale, sigur că și BCE-ul este unul din uh, supraveghetorii noștri și Banca Finlandei, Fed și așa mai departe. Apoi, sigur, uh, avem auditul intern, însă, mai mult decât atât, suntem uh, obiectul unei revizuiri externe, unei revizii externe independente respectăm standardele internaționale stabilite de uh, Consiliul Internațional al Auditului în asigurări și în domeniul bancar și în fiecare an facem un raport uh, pe aceste standarde. Așadar, v-am prezentat pe scurt controlele noastre de securitate. Sigur că lista nu este una exhaustivă. După cum v-am spus, în mod permanent noi uh, verificăm toate aceste măsuri de securitate și adăugăm noi controle uh, și noi caracteristici ca să detectăm orice fel de utilizare neautorizată. După cum uh, ați citit și dumneavoastră, am citit și noi acuzațiile recente vehiculate în presă și să știți că le-am luat în serios cât se poate de mult. Instrumentele noastre de monitorizare și de investigare funcționează și vă spun astăzi, vă asigur că nu avem niciun fel de probe care să sugereze uh, că ar fi avut loc un acces neautorizat la rețeaua noastră sau la datele noastre. Dacă s-ar fi întâmplat, am fi cât se poate de îngrijorați și vă asigur că vom continua să monitorizăm orice fel de potențiale uh, atacuri cibernetice și atunci când credem că securitatea serviciilor noastre este în joc, vom ancheta și vom face tot ce trebuie pentru a atenua riscurile. Iată ce doream să vă spun în legătură cu securitatea SWIFT, cu securitatea sistemului SWIFT. Aș dori acum să spun câteva cuvinte și în legătură cu TFTP-ul și cu uh, cererea de date în general. În calitate de întreprindere privată, SWIFT nu este ferit de solicitări de, uh, din partea autorităților. În 1993 am creat o politică pentru a răspunde la solicitările autorităților. Aceasta, această politică a fost comunicată de către Consiliul nostru tuturor clienților noștri, a fost incorporată în contractele noastre cu clienții și în manualul utilizatorului. Este chiar și publicată pe pagina noastră de internet. Așadar, politica noastră arată clar că noi luăm toate măsurile necesare pentru a garanta cel mai înalt nivel de protecție a datelor, de integritate și de confidențialitate. Cu toate acestea, suntem obligați să respectăm solicitările cu caracter juridic obligatoriu venite de la autoritățile competente. Dacă și când suntem obligați să furnizăm date autorităților, facem acest lucru respectând orice acorduri relevante. Mai avem și politica de a ne asigura că uh, dorim să, că încercăm să obținem protecția acestor date. Comunicăm autorităților principiile de bază de protecție a datelor și, în cele din urmă, ne informăm clienții dacă și când suntem obligați să, le, să furnizăm datele lor autorităților. Aceasta a fost politica noastră, chiar și Comisia Belgiană pentru uh, Viața Privată a respectat aceste principii în 2008. Autoritățile pot cere de la SWIFT informații financiare însă le pot obține și de la orice altă instituție financiară. Cred că acest lucru se petrece în mod constant și autoritățile pot obține mesaje SWIFT, fie că ele au fost transferate în sistemul nostru sau din sistemul nostru sau în afara lui. Acum câteva cuvinte cu privire la TFTP. În legătură cu TFTP, Ați uh, văzut că acordul TFTP prevede mai multe clauze de salvgardare, mai multe garanții. Pe lângă acestea, SWIFT, în calitate de reprezentant la fața locului, a uh, verificat toate căutările. De asemenea, avem auditori interni și externi independenți care au verificat că nu există o portiță, o ușă din dos de accesare a sistemului nostru. Vreau să vă confirm că nu avem niciun fel de motiv să considerăm că ar fi existat un acces neautorizat la sistemul TFTP. În încheiere, vreau să vă spun că nu avem niciun fel de probe care să sugereze că ar fi existat un acces neautorizat la sistemul nostru sau la datele noastre. Protecția datelor este esențială pentru SWIFT și încrederea în sistem este la fel de importantă. Vom continua să respectăm legislația, dar, dat fiindcă activitatea noastră este una globală, pentru că operăm într-un peisaj competitiv, e foarte important ca SWIFT să nu fie prins la mijloc. Apreciem eforturile Parlamentului în acest sens și vom continua să cooperăm cu dumneavoastră în acest dosar important privind protecția datelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Wainwright, doamnă Petre. Acum vom uh, proceda ca și uh, mai devreme când a fost doamna comisar Malmström. Vom da cuvântul raportorilor, apoi raportorilor din umbră și vom avea suplimentar o a doua rundă pentru ceilalți membri. Insist, două minute de persoană pentru că timpul alocat este de o oră pentru întrebări și răspunsuri și lista nu e scurtă. Haideți să uh, uh, reluăm. Începem cu domnul raportor Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun foarte rapid, înainte să ne despărțim de domnul de Bacheler, că raportorii din umbră și unii dintre membrii uh, s-au referit specific la acuzațiile referitoare la GCHQ și la infiltrarea sistemului Belgacom. Invitatul nostru nu s-a referit la acestea și este un subiect foarte important al dezbaterii. Am invitat și reprezentanți din Regatul Unit și pe uh, domnul menționat și acesta este subiectul unei dezbateri din 3 octombrie. În al doilea rând, în legătură cu ce spunea domnul Wainwright, dacă înțeleg eu bine, nu știu uh, ce părere au avut ceilalți membri, însă mie mi s-a părut că Europol are de jucat un rol foarte important în acordurile din 2010. Și dacă am înțeles eu bine, domnule Wainwright, spre sfârșitul prezentării spuneați că nu știți exact ce au făcut NSA și CIA deci, practic, înseamnă că recunoașteți că nu știți ce au făcut aceste foruri și deci recunoașteți că acuzațiile sunt corecte. Înseamnă că trebuie să facem presiune asupra Europol aici. Nu știu cât de mult poți face presiune asupra unui ofițer de poliție de rang înalt din uh, Regatul Unit. Pot să o fac dacă doriți, dar uh, nu știu. Revenind uh, mai departe, în legătură cu articolul 12 și supravegherea independentă, ați putea să ne spuneți ce structură ați considerat dumneavoastră eficientă pentru supraveghere și cum vedeți rolul Europol? Pentru că foarte multe persoane din această sală s-au ocupat foarte mult de SWIFT și de poziția Europol aici. Sigur că respectăm pozițiile Europol în multe alte domenii, însă uh, Rolul dumneavoastră este unul specific și acum el este pus la îndoială. Este clar că dumneavoastră nu știți nimic despre aceste acuzații. Deci, poate că un comentariu în acest sens și un comentariu privind viitorul. În legătură cu SWIFT, știu că sunteți uh, membru în Consiliul General și trebuie să aveți o abordare foarte juridică, însă raportul de la Washington ne arată că uh, SUA citește traficul SWIFT din 2006 încoace Puteți comenta specific acest fapt că în ciuda criptărilor și altor protecții pe care le-ați menționat ca cele de tip firewall, acest lucru s-a întâmplat? Ne puteți spune câte ceva despre această contradicție? Mulțumesc. Alvaro. Sure. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu succint. Claude Moraj a adresat deja aproape toate întrebările pe care doream să le spun și eu. Le mulțumesc invitațiilor noștri că sunt astăzi aici. Față de ce Claude a spus deja, v-aș mai adresa o întrebare. În special mă refer la Europol. Probabil știți mai bine decât noi sarcina Europol um, e inclusiv aceea de a se ocupa de agențiile de informații și de securitate. În special, potrivit acordului TFTP, ați putea fi de acord cu mine că verificarea solicitărilor americani ar putea fi făcută mai bine de Eurojust decât de Europol? Practic, eu nu sunt surprins că nu știți ce fac servicii secrete sau uh, NSA, uh, cu siguranță nu va răspune dacă ar uh, face ceva la limita legalității. Un alt punct. În ce privește SWIFT, îi mulțumesc doamnei Petre pentru informațiile furnizate Cred că sarcina noastră de legiuitori e aceea de a ne asigura că dispuneți de o siguranță juridică pentru a ști ce aveți voi și ce nu aveți voi să faceți, ce puteți sau nu puteți să faceți. Și poate un răspuns către domnul Moraes ar fi că dumneavoastră înși nu știți dacă vreun serviciu secret penetrează sistemul dumneavoastră. Să sperăm că nu aveți agenții infiltrați dar în faza de tranzacție din punctul A în punctul B și informația extrasă pe drum, poate înțeleg că pentru dumneavoastră e imposibil să știți dacă un astfel de lucru s-a întâmplat sau nu. Și poate o întrebare comună celor de invitați. V-ați putea imagina ca în cazul în care acuzațiile nu sunt pe deplin dezmințite, Vă imaginați că am putea suspenda sau uh, pune capăt uh, acordului? Domnul Fost. Mulțumesc. Și eu am uh, patru întrebări, mai mult sau mai puțin. Aștept puțin. Așa, în primul rând, nu aveți informații dacă NSA-ul a avut acces la SWIFT sau la bazele de date. Ca să pun o întrebare la modul general, Există vreo anchetă specifică pe motivul acestor anunțuri din presă și apoi, exact cum a spus și domnul Alvaro, ar fi posibil să se recunoască astfel de uh, abuzuri dacă s-ar petrece undeva în rețea? Apoi, întrebarea următoare, cooperează Europol sau SWIFT cu NSA? Și în acest sens, Există cooperări și cu alte autorități din Statele Unite? Și ultima întrebare, mai ales adresată Europol. Care ar fi efectele dacă am renunțat la programul TFTP? Care ar fi efectele asupra Europol în combaterea criminalității și a terorismului? Vielen Dank, Mrs. Mulțumesc, președintele, domnule Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. E ironic, într-adevăr, să avem această dezbatere și uh, Europol e pe Twitter spunând că la o întâlnire unde se citează aveți toate instrumentele la Europol pentru a conduce anchete la nivel internațional împotriva criminalității cibernetice. Și atunci mă adresez domnului Wainwright. În mod ironic, sunteți bazați la Haga, în Olanda, la fel ca și serverele SWIFT. Și am auzit-o pe doamna Petre mărturisind că nu au putut uh, determina uh, un acces uh, ilegal la bazelor de date. Eu aș vrea să știu ce tip de uh, expertiză utilizează SWIFT pentru a stabili că nu a existat un acces neautorizat sau că nu ar putea uh, exista, în ciuda uh, tuturor modalităților de încriptare sau firewall și așa mai departe. Tehnic uh, nu mă pricep, dar am putut citi în presă că Guvernul Statelor Unite a uh, putut sparge cu ușurință diverse sisteme de încriptare, ceea ce a convins anumite companii să uh, poată eluda uh, sistemele de codare și încriptare. Deci nu sunt convinsă de argumentele doamnei Petre, dar aș dori un răspuns din partea domnului Wainwright referitor la siguranța sistemelor. Unitatea dumneavoastră responsabilă pentru combaterea crimelor cibernetice va investiga siguranța sistemelor SWIFT și în acest sens doresc să-mi exprim uh, dezamăgirea profundă la refuzul ministrului olandez competent de a fi prezent astăzi aici. E vorba de probleme politice foarte grave, dacă nu putem garanta siguranța sistemelor noastre, dacă americanii pot să spargă aceste sisteme, oricine poate să o facă. Iată de ce ar trebui să ne putem baza pe siguranța propriilor noastre sisteme. Și o întrebare către, despre SWIFT. Swift spune trebuie să ne supunem uh, citărilor uh, statelor terțe, <laughs> da, dar trebuie să respectați și legislația europeană. Cum tratați solicitările guvernelor uh, din state terțe, altele decât Statele Unite? Domnul Olbrecht. Mulțumesc. Mulțumesc invitațiilor pentru prezența aici și pentru faptul că dați dovadă de transparență. Aș dori să mă refer la, la fel ca Sophie Invelt la următoarele aspecte. Cum procesați solicitările din partea autorităților polițienești din statele membre în aceste cazuri de presupusă încălcare. Pentru că nu vorbim de încălcare a securității, ci e o infracțiune. Vorbim de criminalitate cibernetică. Tocmai am elaborat o directivă pe această temă. Chiar aici în Parlament am avut nenumărate dezbateri. Anumite puncte rămân deschise, dar e limpede că dacă s-ar aduce un prejudiciu la siguranța sistemelor de informații în Europa, acesta ar fi catalogat drept crimă cibernetică. Și atunci autoritățile uh, din statele membre, dar și uh, Europol, prin centrul său de luptă împotriva criminalității cibernetice, să acționeze. Vorbim de infracțiuni. Nu putem spune, haide să punem niște întrebări uh, celor care uh, sparg sistemele. <laughs> Lucrurile nu pot uh, să se deruleze așa. Mă adresez și doamnei Petre. Când spuneți că nu știți să fi existat vreun acces neautorizat, ce înseamnă neautorizat în sensul în care dumneavoastră la SWIFT nu l-ați autorizat și aș vrea atunci să știu cum evaluați aceste autorizări. Dacă intervine o solicitare din partea NSA, să spunem, în programul Bull Run, pentru uh, urmărirea banilor, fără a avea un temei juridic în Uniunea Europeană. Autorizați o astfel de solicitare? Sigur, nu puteți vorbi despre așa ceva. Dar senzația mea este că fie ne lămurim cum stau lucrurile, fie va trebui să trimitem anchetatori pentru a ști în ce fel companiile procesează solicitările. Pentru că dacă SWIFT uh, aprobă astfel de solicitări care uh, sunt împotriva Uniunii Europene, atunci polițiștii trebuie să intervină, pentru că e o încălcare a legislației noastre împotriva criminalității cibernetice. Sigur, am putea genera conflicte diplomatice și atunci trebuie să ne adresăm politicienilor pentru a le rezolva. Dar eu cred că, înainte de toate, trebuie să ne lămurim cum stau lucrurile. Vielen Dank. Um, Mr. Wainwright. Mulțumesc. Domnule Wainwright, declarația dumneavoastră ne arată că Europol e o cutie neagră și asta ar trebui să se schimbe. Știți că tocmai negociem regulamentul privind Europol. Aș dori de la dumneavoastră să știu pur și simplu cum aflați dumneavoastră uh, faptul că aceste date uh, ajung la serviciile de informații. Spuneți că nu sunt atât de multe, că e doar o parte din date, dar aș vrea tehnic să-mi spuneți cum procedați. Și dumneavoastră ca Europol, cum garantați în mod tehnic securitatea calculatoarelor. M-ar interesa acest răspuns. În al doilea rând, spuneți că uh, SWIFT nu a încălcat tratatul, nu, că nu există uh, colaborare cu NSA, că nu se prevede o procedură de încălcare a tratatului. Practic, cum gestionați toate acestea? Spuneți că asta e părerea dumneavoastră, pentru mine nu e foarte util, însă uh, cum uh, susțineți această afirmație, practic? Asta m-ar interesa și pentru doamna Petre ați spus că aveți cele mai înalte standarde de protecție a datelor? Bun, care este situația? Ați putea să ne spuneți mai multe, să ne numiți câteva dintre acestea? Apoi ați spus toleranță zero la capitolul securitate. Uh, pe ce bază se efectuează toate acestea? Și întrebarea cea mai interesantă pentru mine este de unde știți că serviciile de securitate nu trec peste aceste garanții ale dumneavoastră? Cu ce mecanisme v-ați putea apăra într-un astfel de caz? Poate că întrebarea mea e cam naivă, dar uh, aș dori să aud răspunsurile și la întrebările mele și la celelalte. Mulțumesc! Acum după cum am procedat și prima dată, vom uh, da cuvântul invitațiilor pentru răspunsuri și apoi vom deschide din nou dezbaterea pentru ceilalți membri. Vă rog, deci, să uh, răspundeți la primele întrebări. Mr. Wainwright. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru întrebări. Multe vizează relația Europol-NSA. Vreau să fiu foarte explicit. Nu există o astfel de cooperare. Niciun fel nu comunicăm în mod direct cu NSA și nici nu avem un mandat pentru a investiga, încheta încălcări ale legislației internaționale de către NSA. Intervenție fără microfon din sală. Domnule Albrecht, permiteți-mi să lămuresc lucrurile avem un mandat pentru a investiga criminalitatea cibernetică la solicitarea autorităților competente din statele membre. Iar ca să răspund întrebării dumneavoastră, nu, nu am primit astfel de solicitări de la nicio autoritate polițienească de niciun stat membru în uh, cadrele dezbaterei și anchetei dumneavoastră aici. Asta am încercat să spun și mai devreme. Mandatul Europol nu acoperă în acest caz, bună oară, posibilitatea de a ancheta spionajul uh, sponsorizat de stat. Prin urmare, nu a primit niciun fel de solicitare de la niciun stat membru, bunoară, de a uh, ancheta încălcări din partea Chinei ale vreunui sistem de uh, siguranță al UE și nici nu există probabilitatea să primim astfel de solicitări, pentru că toate aceste lucruri nu figurează în mandatul nostru. Mă tem că, efectiv, nu știm, nu avem niciun fel de informații la dosar despre activitățile NSA, inclusiv în ce privește uh, acordul TFTP. Nu pot să, nici să vă confirm, nici să vă infirm acuzațiile care au fost vehiculate în lunile din urmă. Europol nu, nici nu uh, ignoră uh, lucruri importante sau uh, nici nu, în niciun caz nu își respectă datorile, ci pur și simplu nu am primit solicitări și nu avem mandat pentru astfel de investigații. Domnul Moraes m-a întrebat despre rolul Europol în acord și dacă nu cumva ar fi mai bine ca Eurojust să Uh, facă verificările potrivit articolului 4 din acord. Uh, decizia a fost luată la vremea cuvenită de către legiuitori. Acum putem evalua dacă a fost atunci decizia cea bună sau nu de a mandata Europol și nu Eurojust. În uh, circumstanțe dificile discutăm um, abordarea pe care trebuie să o avem Și în ce privește viitorul, sigur, suntem angajați 100% în a implementa acordul. Dacă acesta va fi modificat în viitor, vom vedea la timpul cuvenit. Deocamdată, sarcina noastră este operațională, tehnică și încercăm să ducem la bun sfârșit, așa cum și Parlamentul ne-a solicitat-o. Domnul Vos a întrebat despre o eventuală mm, pierdere a acordului TFTP. Eu cred că ar trebui să așteptăm raportul Comisiei în ce privește valoarea acestui program. Am, ne-am adus contribuția la acest raport, incluzând estimări ale uh, numărului de anchete lansate în cadrul acordului TFTP. Dar, desigur, nu acesta este subiectul astăzi aici. încă un element. Întrebarea doamnei Ernst despre siguranța um, computerelor și a sistemelor de informații de la Europol și în special Centrul pentru combaterea criminalității cibernetice. Sigur că luăm foarte în serios aceste aspecte și pentru că stocăm foarte multe date uh, cu caracter personal așa încât dispunem de cele mai înalte standarde de siguranță a datelor și protecția datelor și că nu facem niciun compromis în asigurarea siguranței datelor pe care le stocăm. Avem un sistem cât se poate de robust. Deocamdată atât. Doamna Petre. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde Primei întrebări, traficul de date SWIFT. Intervenție fără microfon. Nu știm, dar e posibil ca bănci care trimit mesaje, fie că vorba de date SWIFT sau nu, îl pot printa uh, mesajul în format SWIFT și dispun de uh, aceste date pe hârtie printate și e posibil ca NSA să, să fie accesat acele date de trafic printate. Iată o explicație pe care aș putea să vă dau. La cea de-a doua întrebare. Uh, cum știm dacă suntem sau nu interceptați? Ce tip de um, codare și ce tip de uh, măsuri de siguranță avem? Sigur, nu putem dovedi că nu am fost interceptați, dar am încercat să vă explic că avem multe sisteme de controle și de siguranță tocmai pentru a identifica eventuale uh, accesări neautorizate. În ce privește codarea, încriptarea, utilizăm standardele internaționale cele mai înalte pentru mecanismele noastre de codare și chiar ieri expertul de la SWIFT în ce privește codarea mi-a reamintit că aceste sisteme au fost uh, inițial dezvoltate chiar aici în Europa de doi experți belgeni. Folosim uh, expertiza uh, unor parteneri uh, externi, independenți, fie că vorba de uh, persoane din mediul universitar sau uh, agenții private de uh, securitate. Iar aici în Belgia lucrăm bună oară cu Universitatea de la Leuven. În ce privește autorizarea, cine are acces și cine nu are acces la datele noastre? Ei bine, datele de care noi dispunem sunt datele clienților noștri. Deci, în mod evident, clienții își pot accesa datele. Și avem o politică uh, prin care spunem în mod explicit clienților că nu vom oferi în mod voluntar datele clienților noștri unei părți terțe sau un autorități. E pentru noi acesta un principiu. Trebuie să primim o solicitare întemeiată juridic pentru a furniza date unei părți terțe. Sigur, suntem o companie globală și uneori putem uh, să ne regăsim prinși în capcană între două sisteme uh, juridice diferite Iată de ce avem nevoie de siguranță juridică pentru ca SWIFT să poată continua să opereze la nivel global. Cred că am încercat să răspund majorității întrebărilor. Doamna Intveld ar dori să reformuleze o întrebare. Doar un minut. Mai puțin de un minut, domnule președinte, spune Sofie Intveld. Aș dori ca întrebările adresate SWIFT ar trebui să fie puse în scris și trebuie să primim un răspuns scris pentru că nu am senzația că mi s-a răspuns. Și aș dori să mă asigur că am înțeles clar atunci când a spus domnul Wainwright că nici un singur stat membru nu a solicitat Europol să ancheteze o posibilă încălcare sau posibilitatea uh, unui acces neautorizat la serverele SWIFT chiar nimeni nu a solicitat o astfel de anchetă, e un lucru remarcabil, nu așa? Președintele, înainte de a vă da din nou cuvântul, aș prefera să dau cuvântul și celorlalți membri ai uh, comisiei noastre. Uh, doar o scurtă reacție din partea domnului uh, Wainwright. Doamna Inveld, este exact. Nu am primit nicio solicitare din partea niciunui stat membru pentru a investiga uh, vreo încălcare, așa cum s-a vehiculat uh, în presă referitor la eventuale accesări neautorizate ale Codului SWIFT. Președintele, dau cuvântul acum celorlalți membri și vă rog foarte mult să respectați un maxim de două minute. Domnul Pirker mai întâi. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să aud că domnul Wainwright și doamna Petre uh, ne-au dat atâtea detalii. Pentru că atâtea, există atâtea presupuneri, atâtea um, supoziții care circulă. Ei, Europol nu e o agenție de securitate cu uh, obligații specifice vorbim despre controle uh, ale datelor Realität haben. care uh, au propria lor realitate. Domnule Wainwright, ați menționat faptul că uh, există o cooperare pozitivă cu autoritățile specifice din SUA. Ne-ați putea spune cu ce autorități uh, de control și penale există cu SUA în domeniul uh, combaterii uh, Uh, acestor lucruri și ne-ați putea da exemple concrete pentru că noi vom avea nevoie de argumente în uh, argumentația noastră. Am dorit să știm dacă această cooperare a avut și succes până acum. Apoi, următoarea întrebare, care este și pentru doamna Petre. Există indicii conform cărora datele din partea dumneavoastră au fost transpuse unor parteneri autorizați internaționali și apoi, în anumite circunstanțe, au fost uh, trimise unor alți parteneri neautorizați? Mulțumesc, doamna Zipel. Mulțumesc. Voi încerca să um, uh, vin cu întrebări care să nu se repete. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Petre pentru că ne-a spus clar în ce uh, domenii și ce măsuri trebuie să se ia atunci când se dorește garantarea unei securități a protecției datelor de nivel maxim. Aș dori să întreb pe, cei, pe domnul de la Europol și pe domnul de la Berlgacom dacă au în vedere măsuri similare pentru a garanta un nivel la fel de ridicat de protecție a datelor, pentru că apar probleme atunci când întreprinderile Uh, dau unui stat sau unei alte întreprinderi cheia la programele lor, care astfel se ajunge la o conturnare a măsurilor de securitate și pe mine mă deranjează că nimeni nu controlează dacă așa ceva se întâmplă și în ce fel de scopuri se întâmplă. În legătură cu TFTP, trezoreria strânge doar datele pe care noi le punem la dispoziție, asta însă nu exclude alte lucruri. M-am mai referit la această chestiune. Uh, în măsura în care nu avem niciun fel de siguranță în acest domeniu. Aș mai avea o întrebare la care nu cred că trebuie să răspundeți astăzi, dar e importantă pentru dezbaterea ulterioară aici din comisie. Dacă Europol nu este responsabil să acționeze atunci când apar încălcări ale protecției datelor uh, la Belgacom sau la SWIFT, atunci cine la nivel european trebuie să acționeze? când se produc astfel de încălcări. Nu cumva am avea nevoie de o coordonare dacă și statele membre individuale încearcă să activeze în acest domeniu? Mulțumesc, doamna Ladford. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președintă. Apare aceeași întrebare și pentru firmele de telefonie și de internet în ceea ce privește NSA-ul. E mi se pare că totul se rezumă la următorul fapt. Sistemele de la SWIFT și Visa au fost oare compromise? Sau s-a, sau s-a dat curs cererilor presupuse? Nu mi-e foarte clar un lucru. În SUA, și probabil îmi veți spune că nu puteți răspunde, ar coopera SWIFT, ar da curs SWIFT cererilor, citaților sau ordinilor judecătorești de a oferi um, informații în afara cadrului acordului TFTP? Până acum, nu mi clar dacă ați uh, răspunde unor citații din SUA. Ați spune că uh, nu vă direcționez către acordul uh, TFTP, deoarece doar în acel context vă putem oferi informații, sau cum ați face? Instituțiile financiare v-ar informa dacă ar primi ele citații, instituțiile financiare cu care cooperați. Cel mai șocant mi se pare că în ultimele trei luni s-a vorbit despre subminarea standardelor de criptare. Acest lucru are potențialul de a submina întreaga economie internațională și SWIFT se află în centrul atenției aici. Cumpărăturile online, economia digitală, toate aceste lucruri depind de încredere. sunt bazate pe încredere. Dacă e adevărat că există în mod intenționat o ușiță din DOS specială pentru accesul la aceste informații, mi se pare șocant. Sunt de acord cu cei care se întreabă cine investigează aceste aspecte. Nu am uh, întâlnit pe nimeni care să recunoască, fie în uh, Regatul Unit, fie aici în Bruxelles, care să recunoască că se face ceva cu privire la aceste aspecte. E uluitor. Domnule Wainwright, vă aflați în centrul atenției aici care mai e rostul unor legi de combatere a, crimelor, a criminalității cibernetice dacă nu se întâmplă nimica? Vă mulțumesc că Europolul a putut să îmi ofere contacte în poliția uh, Regatului Unit. Doamna Lodford, vă mulțumesc, până președintă. Mulțumesc, spune vorbitoare. Încă o dată aș dori să vorbesc în numele cetățenilor maghiari. Trebuie să fie totul clar. Datele confidențiale bancare ale cetățenilor europeni sunt date pe care Statele Unite le poate accesa într-un fel sau altul. Faptul că Statele Unite, prin guvernul său, prin instituțiile sale, prin agențiile sale, are acces la datele bancare ale europenilor, asta ține deja de principii, de drept. Și este reglementat în cadrul respectivului acord bilateral între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acestea sunt principiile. Însă, se pare că Statele Unite au mers dincolo de aceste prevederi în paragraful 215 din actul Patriot, din legea Patriot, autorizează obținerea informațiilor de natură bancară ale cetățenilor europeni. Observăm că există două niveluri de acces la informație. Condițiile impuse sunt de două, sunt de două feluri. Pe de o parte avem procedura generală și apoi mai avem o procedură, un sistem de garanții privitor la actele teroriste. Să nu avem un sistem de salvgardare. Suntem departe de acest lucru. Aceasta a doua procedură le permite americanilor să culeagă orice informații doresc. Apoi mai există ă, activități care nu sunt de natură să pună în pericol activitatea Statelor Unite. Guvernul Statelor Unite, prin Departamentul Trezorerii Americane, activează în acest sens. La fel se gândesc și americanii, oare? Oare ei nu se gândesc că există o altă abordare în cadrul căreia activitățile antiteroriste pot uh, să se desfășoare sau oare legea Patriot le permite acest lucru? Acest lucru ne-ar permite să avem mai multe informații. Trebuie să informăm cetățenii vizați, dacă este cazul. Câte cazuri de uh, informare a cetățenilor vizați au fost uh, au avut loc? Mulțumesc, doamnă președintă. O întrebare pentru domnul Wainwright. Recunoașteți faptul că Europol se bazează pe decizii politice. Ne dăm seama că un corp polițienesc are anumite limitări când vine vorba de informațiile cetățenilor în Uniunea Europeană. Sunt uh, sarcini aproape incompatibile, dacă se poate spune așa. Însă trebuie să analizăm cum putem merge înainte ca să rezolvăm problema. Eu v-aș întreba însă altceva. Ați vorbit despre TFTP și despre raport și ați spus că nu ne ocupăm de acest lucru astăzi, dar însă ne ocupăm de TFTP azi și anumite scurgeri de informații. Despre aceasta este vorba. Au fost scurgeri, da sau nu? Și, doamnă Petre, pentru dumneavoastră, am o întrebare cu privire la memorandumul de acord cu Guvernul Statelor Unite, acordul de a oferi informații. Dacă oferiți informații sub formă criptată, atunci trebuie să facilitați acea criptare. Trebuie să știm exact ce spune acel memorandum, ce informații trebuie să oferiți și în ce circunstanțe, în ce condiții. O a doua întrebare. Mai există autorități în cele 200 de state în care lucrați? Au mai cerut alte autorități uh, statale din acele țări informații în același fel în care le-au cerut uh, Statele Unite? Aveți alte acorduri cu alte state din Uniunea Europeană sau din afara acestea similar cu acordul uh, cu SUA? Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Ultima intervenție, domnul Balș. Mulțumesc. Europol ne-a asigurat că nu are nicio legătură cu NSA-ul sau cu CIA-ul din uh, Statele Unite. Este adevărat că nu are nicio legătură cu serviciile de, de securitate din uh, statele membre? Este, uh, îi este furnizată informația necesară? Informațiile Europol sunt restricționate la informații privind uh, suspecții. S-ar putea extinde vreodată aceste informații la persoane nesuspectate de criminalitate? Vă întreb deoarece Poliția Metropolitană Londoneză a creat o zonă gri în mod intenționat între cele două zone și folosește aceeași unitate administrativă pentru a contracara terorismul și uh, activitățile violente pe de-o parte și de asemenea, pe de altă parte, să contracareze uh, radicalii politici. În legătură cu criminalitatea cibernetică, Europol are datoria de a investiga criminalitatea cibernetică la cererea statelor membre, însă nu a primit nicio astfel de cerere din partea statelor membre. Ar avea responsabilitatea de a investiga și afirmații din partea indivizilor sau organizațiilor împotriva statelor membre sau împotriva guvernelor unor state terțe, dacă acestea ar fi suspectate de criminalitate cibernetică? Doamna Petri, ați spus că SWIFT are o toleranță zero pentru încălcările de securitate. Au avut loc multe încălcări din partea personalului dumneavoastră și cum au fost rezolvate acestea? Am înțeles că nu au avut loc încălcări de securitate, din partea serviciilor de securitate. Investigațiile dumneavoastră au arătat vreo încercare de obținere de date din partea serviciilor de securitate sau din partea unor indivizi suspectați că ar lucra cu acestea? SWIFT este obligat să ofere date și ar informa um, persoanele vizate, însă SWIFT nu ar fi oare um, obligat de anumite legi să nu informeze persoanele? Doamna Intveld mai dorea să intervine pe scurt. Doamna Intveld, le cer scuze colegilor că iar intervin, dar cineva a subliniat faptul că Europol însuși ar trebui să le scrie statelor membre să ceară începe, începerea unei investigații. Este posibil, din punct de vedere teoretic, ca Europolul să ceară unui stat membru, să spunem Olanda, să facă o astfel de investigație? Mulțumesc. Revenim la vorbitori. Domnule Wainwright, vă rog. Mulțumesc. Domnul Perker a întrebat ce cooperare, ce cooperare avem cu Statele Unite. Mm, este o listă foarte lungă. Este vorba de fiecare domeniu al criminalității internaționale. Departamentul de, Se de Siguranță Națională, Departamentul împotriva drogurilor și așa mai departe. Activitățile de criminalitate cibernetică mă duc și la răspunsul, la răspunsul pentru doamna Ludford. Avem o listă foarte lungă de activități de criminalitate cibernetică. Abuzurile sexuale asupra copiilor, activități fraudulente, valoare de miliarde de euro și așa mai departe. Aici este vorba de mandatul EC3, și anume acela de a investiga activitățile neautorizate ale grupurilor criminale de pe internet. Nu avem mandatul de a investiga afirmații conform um, cărora guvernele ar avea activități neautorizate. Pur și simplu nu se află mandatul nostru. În ceea ce privește chestiunea de criptare menționată de doamna Ludford, la Europol credem că standardele de criptare sunt destul de stringente. Chiar dacă nu sunt absolut perfecte, sunt suficient de stringente încât să le permită grupurilor, grupurilor criminale să profite de pe urma lor. Aici se vorba mai ales de abuzurile sexuale asupra copiilor. Noi suferim de pe urma consecințelor neintenționate ale guvernelor naționale, ale dorinței guvernelor naționale de a avea cele mai bune standarde de, standarde de criptare. Diversele organizații criminale profită de pe urma acestor standarde. Și legislatorii ar trebui să fie conștienți de acest lucru. Întrebarea directă a doamnei Romero Lopez. Pur și simplu nu avem dovezi conform cărora Statele Unite ar fi încălcat acordul TFTP. Repet ceea ce a spus doamna Malmström. Din experiența noastră, Statele Unite s-a dedicat implementării tuturor uh, prevederilor acordului, mai ales uh, a celor care privesc cererile noastre cu privire la activitățile lor. Întrebările domnului Bronze. După cum am spus la început, nu avem nicio cooperare directă cu CIA sau cu NSA, însă avem o oarecare cooperare istorică cu sistemele um, de informații din statele membre, conform unui mandat din partea Consiliului pentru a lupta împotriva terorismului. Această cooperare a fost sporadică și nu este foarte semnificativă uh, în uh, peisajul general al activității noastre în ultimii 50. Cu privire la cine reținem noi informații, aceste lucruri sunt definite în uh, statuturile noastre. Este specificată în detaliu natura activității criminale, la care se face referire în uh, dosar și natura informațiilor pe care le putem prelucra. Aceste criterii sunt aplicate cu rigurozitate de către autorități și se referă doar la anumite tipuri de uh, criminalitate, traficul de heroină sau altele. Nu avem mandatul de a investiga guvernele. Doamna Invelt a menționat o problemă importantă. Există posibilitatea ca Europol să ceară unui stat membru să ancheteze activități criminale suspecte, bineînțeles dacă acest lucru se află și în linie cu mandatul nostru. Mandatul nostru nu cuprinde activități de spionaj sau activități ale statelor în această zonă. Și astfel am avea dificultăți în formularea un, unei astfel de cereri. Mulțumesc, domnule Wainwright, doamna Petre. Avem întrebarea cum știm că informațiile nu sunt transmise ulterior unor părți neautorizate. Am două lucruri de spus. Pe lângă ceea ce am mai zis deja, în primul rând, conform TFTP-ului, există o clauză pe care cred că a menționat-o și doamna Mamșon cu privire la transmisia ulterioară a datelor. Indiciile găsite în sistemul TFTP pot fi, pot fi date altor autorități. Apoi, în al doilea aspect, este o chestiune importantă pentru SWIFT și încercăm să aflăm care este adevărul în problema acestor afirmații din partea presei. Vă pot asigura că în ceea ce privește cererile din partea altor autor autorități, vă pot asigura că doar TFTP-ul tftp este unic în natura sa, nu suntem supuși altor cerințe din partea altor autorități statale. Din când în când uh, trebuie într-adevăr să respectăm citații cu caracter juridic. Apoi mai era o întrebare. Știm dacă băncile Știm uh, când băncile sunt uh, citate? Nu, nu știm. Ca să fiu sinceră, cred că băncile primesc uh, un număr foarte mare de cereri și și ele însele au obligații de raportare față de autoritățile de supraveghere cărora li se supun. Au mai fost întrebări conform cărora ar trebui să fim, uh, să ni se prevină prin lege informarea clienților. Dar există situații în care aceste cereri sunt confidențiale. Nu putem să le comunicăm clienților că datele lor au fost transmise autorităților. Se întâmplă. Și noi respectăm legea în aceste cazuri. În ceea ce privește criptarea, o întrebare foarte practică. Cum procedăm în momentul în care oferim datele conform TFTP-ului? Noi decriptăm datele și le oferim astfel trezorerii americane, sub formă decriptată. Bineînțeles, nu vom oferi date criptate. Cred că am răspuns tuturor întrebărilor dacă nu mă înșel. Eu mulțumesc, doamna Petre. Înainte de remarcile finale din partea raportorului, doamna Ludford a cerut un minut. Come back on Rob Wainwright. Foarte rapid aș vrea să revin la ce spunea domnul Wainwright. Poate că nu m-am exprimat clar. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră și anume că infractorii pot să exploateze și standarde de criptare foarte bune, însă uh, V-ați referit la interesul statelor în legătură cu standardele ridicate de criptare. Auzim aici acuz, acuzații conform că statele nu au fost interesate de cele mai înalte standarde de criptare și că poate au existat forțe, agenții de informații, inclusiv din Europa, care au dorit să submineze acele standarde de criptare. Și aș dori să știu uh, cine Eh, la nivel de politică se ocupă de așa ceva. Ne-ați spus clar că mandatul dumneavoastră nu vă permite să investigați spionajul de stat, însă la nivel politic trebuie să existe cineva în poliție, în sistemul financiar, toate companiile, pentru că de fapt e vorba de servicii publice și private, cred că trebuie să existe o dezbatere publică aici. Îmi pare rău dacă sună agitatoare, dar sunt foarte agitată, pentru că lucrez la regulamentul privind protecția datelor. Nu îmi vine să cred cât de mult ne trăim craca de sub picioare sau cine ne taie. Mulțumesc, doamnă Latford. Trebuie să-i dau acum cuvântul doamnei Morvai un minut și apoi să închei. Mulțumesc foarte mult, ca de obicei nu mi s-a răspuns la niciuna din întrebări. Eu l-am întrebat pe reprezentantul Europol dacă este sau nu este posibil ca partenerul european să considere că Patriot Act este temeiul juridic pentru colectarea de date de la europeni, pe lângă TFTP. Aș dori să mi se răspundă și reprezentantei SWIFT uh, i-am pus foarte clar întrebarea următoare, cât de multe solicitări ați primit de la cetățeni ai Uniunii Europene în uh, temeiul acordului uh, TFTP sau de la Statele Unite în general în acest cadru despre care vorbim astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, domnule Wainwright. Vă rog să mă scuzați că nu v-am răspuns la întrebare. Nu am suficiente informații privind cadrul juridic specific al Patriot Act ca să pot comenta specific. Sigur că la modul mai general aș putea spune că probabil că Statele Unite combat terorismul utilizând gama completă a instrumentelor disponibile, inclusiv citații, inclusiv uh, citații trimise în SUA, în afara SUA și în alte părți ale lumii. Cred că SUA a arătat clar că face acest lucru de mulți ani și ca și, toatele, ca și toate statele din Uniunea Europeană de altfel. Mă tem însă că nu cunosc suficient de bine Patriot Act ca să vă dau un răspuns mai specific. Doamna Petre, da, am să încerc să vă răspund la întrebare și anume cât de multe solicitări am primit în cadrul acordului TFTP, nu știu pe de rost, dar dacă memoria nu mă înșală, cred că a existat un raport, un raport comun de revizuire care prezintă câteva cifre legate, cu solicitările, legate de solicitările din cadrul acordului TFTP. Dacă primim în general multe citații, multe cereri de la SUA sau de la alte autorități, sincer, nu. Nu și dacă primim o cerere Vă asigur că, în general, o respingem pentru că acestea nu au caracter juridic obligatoriu sau pentru că pur și simplu nu avem informațiile la dispoziție. Oamenii cred că noi avem uh, datele private ale clienților individuali. Nu e adevărat, noi avem doar mesaje interbancare. Așadar, acesta este răspunsul. Răspunsul nostru e foarte uh, slab. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Moraes, raportorul nostru, va trage concluziile după amiază de fapt, la sfârșitul întregii reuniuni, pentru că noi vom continua după o scurtă pauză, vom continua la ora 3 și vom discuta întreaga după amiază. Mulțumesc, dragi colegi, pentru participare activă, mulțumesc și invitațiilor noștri pentru toate informațiile prezentate și pentru că au venit și vom continua la 3 cu această anchetă. Iar acum trecem la ordinea de zi a reuniunii noastre. Este vorba de o reuniune comună jurii libe și AFCO. O să, o să stau un minut să iasă lumea din sală. we will. So Thank you, colleague. Mulțumesc, dragi colegi. Thank you there. If you want to take your seats. Vă rog frumos să luați loc. Thank you. After having... Mulțumesc. Iată că am încheiat audierea noastră din această dimineață referitoare la situația actuală Trecem acum la ordinea de zi obișnuită a Comisiei Libe. Putem, deci, acum să ne reluăm lucrările. Vom avea punctul 4 pe ordinea de zi și anume evaluarea intermediară a programului de la Stockholm. Dar, în primul rând, haideți să adoptăm ordinea de zi. Dacă nimeni nu are obiecții, dacă nu sunt obiecții, și văd că nu sunt, sunteți de acord. Nu am comunicări suplimentare. Trecem, trecem și peste aprobarea procesului verbal al reuniunii din 9 iulie 2013. Vom considera că procesul verbal se adoptă și trecem imediat mai departe la punctul 4, la uh, evaluarea programului de la Stockholm am avut o reuniune comună, liber AFCO și jurii referitoare la programul de la Stockholm. Ni s-a prezentat un proiect de raport înainte de vacanța de vară și astăzi ne vom continua schimbul de opinii referitor la amendamentele depuse. Și în primul rând vom da cuvântul co-raportorilor, iar chiar eu sunt raportorul pentru Comisia LIBE. Să-i ascultăm însă întâi pe co-raportorii de la comisiile Juri și AFCO, domnul Berlinguer și domnul Cassini. Și după aceea voi uh, face și eu câteva comentarii personale referitoare la proiectul de raport pentru Comisia Libe și în legătură cu amendamentele depuse. Haideți să începem dând cuvântul coraportorilor, după care voi continua și eu. Please, you want to go first? Doriți să începeți, stimate domn Berlinguer sau stimate domn Cassini? Domnul Berlinguer, în calitate de raportor pentru Comisia Jurii. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această inițiativă a fost una foarte fericită și anume promovarea unei evaluări intermediare a programului de la Stockholm. În colaborare între cele trei comisii. Și văd acest lucru pentru că au fost depuse foarte multe amendamente. Aș dori să încep însă cu niște considerațiuni generale. Foarte multe amendamente se referă la necesitatea de a facilita libera circulație a cetățenilor europeni și deci de a construi fizic acest spațiu european al justiției. Așadar, anumite amendamente se referă la moduri de a reduce obstacolele juridice și de altă natură din calea liberei circulației a cetățenilor și a întreprinderilor, obiectivul fiind consolidarea încrederii, câteva observații generale și exemple precise. La Comisia Jurii discutăm acum problema recunoașterii automate a documentelor de stare civilă. Acest uh, argument uh, nu pare unul foarte important în justiție. Însă, dacă un cetățean european dorește să se simtă realmente european, nu trebuie să fie obligat în permanență să dovedească că actul pe care îl deține de stare civilă sau diplomă universitară sau uh, calificare profesională sau act de identitate. Deci nu trebuie să dovedească în permanență că aceste documente sunt uh, veritabile și valabile. Trebuie ca cetățenii europeni să poată utiliza aceste documente peste tot în Uniunea Europeană, beneficiind de toate drepturile aferente. Acesta este unul din punctele uh, reluate în amendamente și considerat ca fiind foarte pozitiv. Așadar, este necesar să se consolideze o cultură juridică cu adevărat europene, și asta mai ales în legătură cu aspectele în care considerăm că dreptul european este dreptul tuturor, pe baza principiilor democrației și ale statului de drept, ale drepturilor fundamentale, ale principiului subsidiarității, recunoașterea magistraturii și adoptarea și punerea în aplicare totală a Cartei Drepturilor Fundamentale. Acestea sunt drepturile europene hotărătoare pentru dezvoltarea Europei. cunoașterea celorlalte sisteme juridice în fiecare stat membru este o nouă dovadă de încredere și de reciprocitate a justiției între state. Această metodă este o soluție pentru a fi cu adevărat un european convins. Apoi, e foarte important să se garanteze că statele membre chiar au sisteme juridice perfect funcționale. principiul cooperării judiciare a recunoașterii reciproce a hotărârilor se bazează pe încredere și deci pe cunoașterea diferitelor sisteme juridice. Nu trebuie să uităm acest lucru pentru că a fost subliniat prin amendamente. Alte amendamente numeroase se referă la uh, procedurile penale la drepturile procedurale în acest domeniu. Este vorba și de asistența juridică gratuită și de faptul că inculpații sunt uneori uh, pur și simplu neprotejați dacă sunt mai vulnerabili. Este la fel și în cazul mandatului european de arestare. Trebuie ca Europa să țină cont de aspectele procedurale ale drepturilor. Foarte adesea, drepturile sunt definite în termen de substanță. Și atunci sunt mai mult niște etichete decât niște drepturi reale. Multe alte amendamente se referă la aplicarea legislației Uniunii Europene. Eu unul țin foarte mult această reuniune între comisiile noastre pe subiectul programului de la Stockholm și tocmai pentru că există acest aspect care astăzi este la fel de important ca și realizarea de standarde comune în Europa. Aceste standarde trebuie să fie eficiente. toate aceste principii juridice se vor concretiza. Toate drepturile definite de partea normativă și deci astfel se vor crea condiții, subliniate și în anumite amendamente, condiții de cooperare reală și asta între Comisie, statele membre și instituții și agenții ale Uniunii Europene. Trebuie difuzată mai bine informația cu privire la implementarea făcută de statele membre. E foarte importantă informarea pentru că astfel se garantează și trasabilitatea și evaluarea ex post, care este obiectivă în legătură cu legislația și modalitățile de punere în aplicare în statele membre. Unele state membre cer Comisiei să pună accentul mai mult pe activitățile de monitorizare și de control al implementării, deoarece neaplicarea textelor sau aplicarea slabă a acestora a devenit astăzi problema cea mai mare. Aici există un document foarte important prezentat săptămâna trecută la Comisia Jurii. Este vorba despre un studiu de la Serviciul de Studii Politice cu privire la aplicarea dreptului european și evaluarea eficacității acestuia. Până la urmă, intuiția noastră a fost corectă. Și acest studiu dovedește acest lucru. Este realizat de serviciile specializate din Parlament și prezintă elemente îngrijorătoare. Aș dori să menționez câteva dintre acestea. Aș dori să mă refer, de exemplu, la faptul că directivele privind mediul, nu sunt transpuse în proporție de 91%. Directivele privind piața internă și drepturile fundamentale sunt transpuse, ba nu, nu sunt transpuse în proporție de 90%. Dar ce mai facem aici? Ce mai stăm să tot realizăm reguli și directive care după aceea nu sunt transpuse? Vă dați seama că aici există o contradicție intrinsecă în munca pe care o facem. Noi acționăm ca legiuitori, legiferăm, însă după aceea este necesar ca Uniunea Europeană și Comisia Europeană să pună în aplicare ceea ce legiferăm noi. Trebuie ca toate aceste texte să aibă efect. Ținând cont de toate aceste aspecte, s-a constatat și că există tot mai uh, multe proceduri de uh, încălcare, tot mai multe sancțiuni din partea Uniunii pentru statele membre care nu își respectă obligațiile. Toate acestea în baza articolului 260 din tratat. Acesta a avut un, un, un efect pozitiv pentru că transpunerea directivelor, de fapt nu transpunerea în sine, ci rapiditatea transpunerii directivelor, este în creștere, a crescut cu 10 până la 24% în ultima perioadă. Așadar, s-a pus uh, problema eliminării obstacolelor din calea unei transpuneri rapide. Probabil că dificultatea este reprezentată de faptul că directivele uh, se uh, aplică la modul destul de vag, iar procedurile administrative și judiciare sunt îndelungate și anevoioase. Mai mult de atât, există și diferențe de interpretare din ce în ce mai numeroase. Permiteți-mi să insist. Avem o problemă legată de punerea în aplicare și de transpunerea actelor legislative. Și aici aș dori să vă atrag atenția asupra acestui studiu prezentat de Departamentul de Studii Politice. Este un studiu foarte important și cred că trebuie să mulțumim autorilor, însă Cred că acest studiu subliniază mai ales elementele uh, de nerespectare a transpunerii de către statele membre. Este insuficient, cred că e cazul să deschidem o dezbatere care nu a fost uh, desfășurată suficient până acum. Poate că sunt câțiva specialiști care reflectează la acest subiect, dar nu se dezbate în instituțiile Uniunii. Despre ce este vorba? Despre faptul că trebuie să înțelegem dacă această dificultate de a acționa de a dovedi eficacitate în aplicarea legislației este provocată de faptul că textele nu sunt suficient transpuse de state când e vorba de directive sau, din potrivă, dacă ar trebui să se aplice mai multe sancțiuni. Trebuie sancționate statele care nu respectă regulile sau, din potrivă, este cumva o problemă provocată chiar de normele pe care noi le impunem? Sau este vorba despre faptul că cetățenii nu-și cunosc drepturile, că nu sunt informați, nu au o conștiință juridică comună în Europa? Poate că acesta este celălalt motiv. Și cred că nu avem încă suficiente informații, însă acesta este un subiect care merită studiat și este nevoie de o inițiativă pozitivă a Comisiei. Este vorba de celebrul tabel de bord, acest tabel de evaluare a justiției care se aplică la toate sectoarele justiției, care, sunt, care este vizat și în amendamente. Și eu am depus un amendament menit să sublinieze faptul că sistemele judiciare de bună calitate pot juca un rol fundamental pentru a re, uh, câștiga încrederea cetățenilor în Europa. E nevoie de decizii previzibile și eficace în domeniul justiției, pentru că acestea reprezintă un element fundamental în construcția cetățeniei europene și, de asemenea, a întreprinderilor europene. O ultimă observație, cum putem forma justiția? formarea tuturor celor implicați în domeniul justiției pentru crearea acestui spațiu unic de securitate și de justiție. E vorba de toți cei activi în domeniul justiției și e vorba mai ales de avocați, pentru că uh, legătura dintre cetățean și justiție este, sigur, definită de judecător, însă este intermediată și uh, creată de uh, această persoană în care cetățenii au încredere și anume avocatul. Și aici suntem în urmă cu formarea judiciară. Este un element esențial, însă nici tehnologia nu este suficient de adaptată. Nu avem acces la uh, sursele de informare. Ar fi nevoie de un portal electronic în domeniul justiției și sunt și foarte multe aspecte lingvistice pe care le-am subliniat în amendamente. Așadar, dacă vom proceda așa, e vorba aici de evaluarea intermediară a programului de la Stockholm și a eficacității sale. Așadar, dacă facem această evaluare, ea trebuie să se refere la tot ce v-am spus aici. Mulțumesc. Vom da acum cuvântul președintelui AFCO, domnul Casini. Eu o fac un intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Voi interveni pe scurt. și vă aștept da două exemple. Comisia AFCO trebuie să se exprime asupra aspectelor constituționale, așa încât voi vorbi de aceste aspecte ce țin de competența noastră. O a doua limită a intervenției mele trebuie să evaluăm în termen general amendamentele propuse și reamintesc că sunt numeroase uh, Sigur, nu le vom trece în revistă pe toate, dar o sinteză se impune. Multe amendamente sunt pur formale pentru a preciza anumite concepte. Alte amendamente, în schimb, se referă la fond, la funcțiile uh, parlamentelor naționale, la rolul parlamentelor naționale, la procesele electorale, drepturile cetățenilor și așa mai departe. Sigur că pe toate aceste puncte am avut prilejul de a elabora diverse rezoluții și uh, ar fi bine să ne referim la lucrurile deja făcute. Voi fi însă împotriva tuturor acelor amendamente care tind să reducă puterile Parlamentului. E vorba de amendamente care propun suprimarea anumitor formulări ale raportorului. Sunt de acord însă cu acele amendamente care, din potrivă, arată felul în care puterile democratice, legislative ale Parlamentului pot fi exercitate. Trebuie să continuăm reflexia noastră asupra transparenței. Să ne gândim că va trebui să mergem și la trialog. Uh, Ori, dincolo de codecizie, ajungem adesea în situația de a doua sau a treia lectură și ar fi nevoie de mai multă transparență. Ar trebui subliniat că e nevoie ca și Comisia să ia o inițiativă pentru a accepta mai adesea solicitările Parlamentului în cadrul unei revizuiri eventuale a tratatelor, trebuie să poată exista o uh, putere de inițiativă a Parlamentului. Există și alte amendamente care merită atenția noastră în ce privește practica programelor multianuale. Există suficient temei juridic pentru uh, a interveni și aici prin uh, legiferarea în cadrul Parlamentului. Din partea Comisiei AFCO, trebuie să vă spun că ne preocupă Carta Drepturilor Omului și faptul că aceasta nu a fost încă semnată de toate părțile. Subzistă probleme din cauza că prin tratatul de la Lisabona uh, există un termen. Trebuie să finalizăm acest uh, efort și calendarul este unul rezonabil. O altă observație în ce privește drepturile omului, aș evita să întocmim o listă a cazurilor de discriminare. Orice discriminare a omului de către om e o încălcare a drepturilor omului. Dacă facem o listă, riscăm să excludem anumite aspecte, așa încât consider că trebuie să avem o formulare logică, arătând că ne referim la orice tip de discriminare, oricare ar fi categoria care aparțin persoanele. Există alte amendamente care ar dori să uh, introducă un control prin subsidiaritate în cadrul legislației regionale. Un control la nivel de stat și la nivel regional în numele subsidiarității în ce privește activitățile legislative ale Parlamentului. Eu cred că asta implică o modificare a tratatelor și nu cred că poate fi luată în considerare astfel de idee. Eu sunt împotriva acestea. Numeroase amendamente se referă la legea electorală. Iar aici nu am reușit să punem în aplicare ce ne solicită tratatul de la Lisabona. Nu am reușit să elaborăm o veritabilă lege electorală. Sigur că avem niște amenajări de tip birocratic, uh, Uh, niște modificări, însă nu a făcut ce ne cere tratatul. Iată de ce sunt împotriva celor amendamente care vizează eliminarea completă a acestui subiect, legea electorală. Sigur că euroscepticii de obicei introduc astfel de amendamente. E adevărat că uh, ar fi bine să avem o lege electorală uniformă și transparentă, în ce privește alegerea candidaților, posibilitățile pe care le au partidele politice, niște criterii matematice, dacă vreți, ce să poată fi aplicate. Și fără a avea dezbateri interminabile asupra felului în care repartizăm uh, locurile în Parlament. Ar trebui să existe un criteriu automat, matematic, fără a mai intra în dezbatere. Apoi există și uh, alte amendamente ce se referă la circumscripțiile regionale. Se solicită, pe de-o parte, alegeri directe pentru diverse funcții la nivel european. Sigur, în ce privește președintele Comisiei Europene, suntem de acord, dar trebuie să vedem acum dacă și alte funcții, bunăoară, comisari eh, sau eh, alte funcții în alte instituții ar trebui să poată beneficia de alegeri directe. iată, din partea Comisiei AFCO, sigur, trebuie să depășim obstacolele birocratice pentru a permite participarea activă a cetățenilor la alegerile europene și, îndeosebi, în ce privește cetățenii europeni care rezidează într-o altă țară decât țara lor de origine, un alt stat membru, altul decât statul membru de origine. Alte amendamente se referă la inițiativa uh, cetățenească europeană. Este o mare noutate adusă de tratatul de la Lisabona, și ar trebui să ținem seama de majoritatea amendamentelor, însă aici intervine și o problemă financiară. Cetățenii pot participa la această formulă de democrație directă, dar au nevoie de finanțare, într-un mod sau altul. În plus, această finanțare trebuie să fie transparentă. Din păcate, în anumite amendamente se subliniază că sistemul de colectare a semnăturilor electronice este unul deosebit de complex și, prin urmare, costisitor. Și poate că accesul ar trebui înlesnit la această inițiativă cetățenească. Haideți să fim prudenți și să nu banalizăm inițiativa cetățenească excluzând orice control al autenticității semnăturilor obținute. Sigur, există și dificultăți și nu pot fi niciodată eliminate, dar măcar să fim prudenți și să simplificăm pe cât posibil uh, situația. Există amendamente în acest sens și cred că ar fi bine uh, ca în următoarea legislatură să medităm asupra efectului pe care astfel de inițiative cetățenești uh, îl aduc. Care sunt efectele, deci, pe termen lung, sunt toate lucruri ce trebuie studiate. Iată ce avem să vă spun din partea comisiei pe care am onoarea să o prezidez, AFCO, și aș da un aviz pozitiv în alte câteva puncte, dar unde Comisia mea nu e competentă pe fond. De exemplu, tot ce ține de migrație și azil, unde prin diversitatea de amendamente ar trebui să le susținem pe acelea care propun un echilibru între exigența de securitate, dar și primirea rezervată solicitanților de azil. Sunt subiecte asupra cărora am mai insistat în trecut, în calitate de cetățean italian, în ultimul rând, Așa cum știți, țara mea este confruntată zilnic cu uh, aceste fenomene ale migrației și azilului. Frontierele între Spania, Cipru, Malta și restul Europei sunt practic frontiere externe. Dacă există totuși Uniunea Europeană, înseamnă că și Uniunea trebuie să intervină în primirea tuturor acestor uh, solicitanți de azil și pentru asigurarea siguranței celorlalți cetățeni. Sunt de acord cu propunerile făcute uh, în materie de justiție, sunt întru totul de acord cu domnul Berlinger. E nevoie să formăm mai bine avocații, magistrații, uh, Iată tot ce aveam de spus. Președintele. Acum, în calitatea mea de raportor pentru Comisia Libe, aș dori la rândul meu să uh, vă prezint opiniile mele în marginea amendamentelor introduse în Comisia Libe. Odată diversele probleme orizontale. Sunt aspecte ce țin de uh, probleme transversale, generale și există un număr important de uh, amendamente, peste 300. Mi-aș dori ca acest raport să fie concis și să conțină un mesaj clar, concentrându-se în același timp pe punerea în aplicare a programului de la Stockholm. Anumite amendamente sugerează deschiderea unei dezbateri pe teme care au fost deja discutate și rezolvate aici în Parlament. Uh, problema României și Bulgariei, uh, aderarea lor la spațiul Schengen. Uh, există foarte multe amendamente care seamănă unele cu altele. Iată de ce încercăm să elaborăm niște compromisuri. Există unele amendamente ce se referă la includerea dimensiunii externe, spațiul de libertate, securitate și justiție. Uh, sunt aspecte ce merită reluate în raportul final. Alte amendamente se referă la uh, aspecte punctuale și personal prefer să uh, ne concentrăm pe policy areas. Nu sunt sigur că raportul nostru este locul potrivit pentru a discuta alte aspecte. Încerc să discut cu diversi colegi pentru a obține compromisuri în uh, redactarea finală a raportului. Comisia și Consiliul însă, reiese din amendamente, trebuie să acționeze în spiritul tratatului de la Lisabona. Știm cu toții acest lucru, că trebuie, prin urmare, subliniat rolul Parlamentului European și e un aspect inedit în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție. Amendamentul numărul 4 pe care l-am introdus eu dorește să se facă o referire expresă la protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, precum și complementaritatea sa cu nivelul de protecție în diversele state membre, așa încât Uniunea Europeană să garanteze un nivel eficace de uh, siguranță. Acest lucru uh, E solicitat și de articolul 52 al Cartei Drepturilor Fundamentale. Și mă refer în special la tribunalele responsabile pentru drepturile omului. O altă serie de amendamente se referă la conceptul de cetățenie cuprinzătoare, încercând aici să includem nu doar cetățenii UE, ci și rezidenții, respectiv uh, imigranții pornind de la principiul că libertatea, securitatea și justiția afectează toate persoanele, indiferent de statutul lor pe teritoriul Uniunii Europene. E un punct foarte limpede din punctul meu de vedere. Epoca marilor programe interguvernamentale, de exemplu programul Tampere sau chiar și programul de la Stockholm, adoptat în 2009, toate aceste programe fac parte din trecut Odată ce tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare acum, avem un evantai mai larg de temeiuri juridice care permit Comisiei să-și exercite dreptul de inițiativă. Prin urmare, avem o configurație mai clară a spațiului de libertate, securitate și justiție uh, și trebuie să-l uh, cadrăm corect în noul context. Trebuie să ne asumăm vocația noastră, să continuăm să arătăm în ce fel aplicăm principiul subsidiarității și care rolul ce le revine parlamentelor naționale. Nu trebuie să uităm de inițiativa cetățenească. La nivel european și național, cetățenii se confruntă cu diverse provocări și noi trebuie să dăm dovadă de deschidere și dialog permanent, dialog interinstituțional cu participarea Consiliului, dar și a diverselor agenții. Aș reveni la acele amendamente care se referă la dilema de la Copenhaga. Am vorbit despre acest lucru de mai multe ori. Și apare aici o necesitate. Justice Scoreboard, tabloul de bord, trebuie să se bazeze pe niște indicatori de calitate, pe respectul diverselor drepturi în Uniunea Europeană și mai multe amendamente abordează această temă. Se vorbește despre populism, xenofobie, radicalism. Sunt toate aspecte ce ne preocupă și care vor fi uh, preluate de către Comisia Libe prin amendamentele sale. Trebuie să combatem xenofobia și populismul, stigmatizarea uh, diversității. Să combatem prejudecățile și intoleranța. Vorbisem despre aceste lucruri într-o audiere care a avut loc chiar săptămâna trecută, dacă vă amintiți. Ne referim de asemenea la uh, protecția datelor, e vorba de amendamentul 102 cu un apel, astfel încât pachetul referitor la protecția datelor să progreseze. Nu ne putem permite să uh, șchiopătăm în uh, acest dosar. Am comite o gravă eroare vis-a-vis -vis de cetățenii noștri, în special în perspectiva alegerilor. Într-adevăr, am progresat și în, în materie penală, uh, un domeniu deosebit de complex. De asemenea, în ce privește strategia de securitate, în ultima plenară la Strasburg adresasem o solicitare cu uh, răspuns oral uh, Comisiei Conținutul rezoluției trebuie să se reflecte în redactarea acestui raport referitor la programul de la Stockholm, în ce privește strategia de securitate internă. În fine, amendamentul 154 solicită respectarea dreptului internațional și jurisprudența CEDO. Atât din partea Uniunii Europene cât și din partea statelor membre. Ori acest lucru implică o proiecție asupra dimensiunii externe a problemelor de azil și migrație. Vorbim de asemenea despre impactul politicilor comune de azil și gestionarea frontierelor externe ale UE. Și aici sunt de acord cu opiniile colegilor noștri, în special domnul Berlinger, uh, îmi asum dimensiunea europeană a acestor uh, chestiuni ce țin de spațiul de libertate, securitate și justiție. Nu trebuie să ne limităm uh, dialogul interinstituțional, inclusiv dialogul între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Avem nevoie de o categorie de profesioniști, avocați, magistrați, care să fie disponibili pentru a contribui la punerea în aplicare a obiectivelor pe care uh, ni le-am propus în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție. Uh, aceste uh, obiective ale noastre nu se vor dezvolta de la sine. Profesioniștii din domeniul dreptului, inclusiv prin finanțări europene, trebuie să poată înțelege că fără contribuția lor activă nu vom putea realiza spațiul de libertate, securitate și justiție. Acum aș dori să deschid dezbaterea. Puteți reacționa la comentarii. Puteți de asemenea să adresați întrebări comisiei reprezentate aici de DG Justice. Și președinția este prezentă. Dar am să dau întâi cuvântul celor care s-au înscris la cuvânt. primul lugar... Domnul Guerrero Salon, mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc celor trei raportori. Toată lumea știe cât de complicată este această problemă, cât de complicat este să se lucreze din trei abordări diferite asupra unui proiect comun. Am înaintat uh, un uh, număr mare de amendamente. Comisia AFCO este cea care a înaintat cele mai puține dintre cele trei. Este logic. Domnul Casini, în calitate de președinte al acestei comisii, s-a referit la majoritatea amendamentelor. Prin urmare, eu mă voi rezuma la doar câteva observații. Abordarea nu este neapărat o abordare instituțională, ci eh, vine din eh, punctul de vedere al cetățenilor. Noi am înaintat un amendament cu privire la accesul la documente în care întărim nu doar transparența ca un comportament instituțional, ci ca un drept al cetățenilor de a avea acces la informații. Având în vedere deciziile care se iau la nivel european, dorim să întărim rolul Comisiei în uh, apărarea drepturilor umane, uh, um, drepturilor omului aflate în tratat. Este nevoie să se facă referire la lege și noi astfel apărăm drepturile cetățenilor de a acționa prin partide și prin fundații. Lipsa de referințe la sistemul electoral. Și domnul Casimi s-a referit la acest lucru și la fel și domnul Lopez Aguilar. S-a discutat îndelung și fără prea, multe, fără prea mult succes, nu doar la AFCO, ci și în Parlament, cu privire la reforma sistemului electoral. Nu cred că este un lucru greșit să cerem totuși, așa cum fac eu într-un amendament, să lucrăm, lucrăm înspre un sistem autonom, sistem electoral autonom, care să fie din ce în ce mai omogen. Nu doresc să spun uniform, deoarece este un uh, punct sensibil, însă doresc să mă refer la un sistem propriu care să reglementeze instituțiile europene, un sistem autonom, adică detașat de sistemul electoral al statelor membre. Acestea blochează schimbările în cadrul zonei europene. Omogen înseamnă că nu este neapărat același peste tot, dar că are elemente comune care le permit cetățenilor să fie conștienți în cadrul alegerilor europene că fac ceva unic și nu se referă doar la o extensie a alegerilor locale sau naționale. Domnul Han. Thank you. În primul rând, domnule președinte, estimați eh, raportori, vreau să vă mulțumesc eh, pentru raportul extrem de eh, elaborat și extrem de complex, care cuprinde mm, extrem de multe teme, dar în același timp și extrem de sensibile pentru toți cetățenii Uniunii Europene și mai ales pentru unii care uh, încă adoptă anumite reguli în ceea ce privește drepturile fundamentale. Eu aș vrea să mă uh, refer la trei puncte, foarte multe s-au spus, uh, foarte multe nu le putem exprima pentru că sunt extrem, extrem de complexe, dar o atenție sporită cred eu că atât noi din Comisia Libe cât și Eh, parlamentul european dar și celelalte instituții europene trebuie să le acordăm votul electronic. Eh, este un drept cetățenesc în momentul de față putem vorbi de un deficit de democrație prin faptul că eh, la nivelul unor state cetățeanul nu își poate exprima votul în mod electronic și cred că acest lucru necesită o reglementare imediată inițiativa poate veni chiar din partea uh, uh, uniunii europene chiar dacă în momentul de față se spune că sistemele de vot uh, se reglementează de guvernele naționale noi putem propune sau noi putem propune comisiei comisia să propună guvernelor naționale și să începem cel puțin dezbaterea pe această temă. o a doua problemă pe care aș vrea să o ridic este cea legată de justiție în sine care se pare că este înțeleasă în mod diferit de la stat la stat. Când vorbim de drepturile omului, când vorbim de apărarea acestora, când vorbim de încălcarea acestora, vorbim de justiție. Uh, justiția are rolul de a uh, supraveghea uh, tot ce se întâmplă greșit sau toate neregulile, inclusiv la nivel economic în ceea ce privește recuperările la nivel economic aș putea spune că justiția este deficitară. Ne place să amendăm, respectiv ne place să uh, privăm de libertate, sau cel puțin așa funcționează anumite sisteme de justiție, uh, pe cel care a cauzat o uh, irregularitate sau o ilegalitate Ehm, însă nu am văzut sau multe sisteme de justiție, precum și cel din țara mea proprie, aș putea spune că nu focusează destul de mult pe recuperarea de pierderi economice, de exemplu evaziunea fiscală. Nu este ehm, beștraft, nu este amendată prin a recupera evaziunea, ci se, mai degrabă se preferă a se pune în închisoare uh, Uh, autorul faptei. Iarăși, cred că merită o atenție sporită subiectul pentru a dezbate acest aspect dacă uh, putem reașeza într-un fel sau altul acest concept de justiție pentru ca statele membre să aibă un avantaj, mai ales financiar, în special atunci când vorbim de fraude uh, financiare, respectiv fiscale. Și un ultim uh, punct uh, de interes în mod direct clar și pentru țara mea. Um, s-au uh, înaintat foarte multe amendamente pe componenta Schengen. Dacă tot vorbim de drepturi fundamentale, drepturi comune, piață internă, dreptul la liberă circulație, cred că e timpul să ne gândim și la um, o singură categorie de cetățeni pe spațiul comunitar al Uniunii Europene și nu Uh, să dăm sentimentul unor cetățeni din anumite state membre că sunt uh, cetățeni de uh, mâna a doua sau că au drepturi limitate din anumite considerente. Um, apartenența la spațiul Schengen nu că ar aduce foarte multe avantaje din punct de vedere economic sau uh, altele asemănătoare, dar este un semn de încredere și un semn de um, uh, tratare în mod egal a tuturor cetățenilor europeni, ceea ce uh, caracterizează instituția Parlamentului European. Vă mulțumesc. Vă rugăm să fiți atenți la durata intervențiilor dumneavoastră, pentru că altfel vom avea probleme cu interpreții. Putem merge până la 12.30, poate câteva minuțele în plus, însă vă rog să aveți grijă. Doamna Romero Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să subliniez faptul că este extrem de importantă uh, această evaluare intermediară a programului Stockholm. Este doar prima perioadă, aceasta la care ne referim noi. Mm, este o chestiune importantă pentru toate cele trei comisii prezente, deoarece în Carta Drepturilor Fundamentale apare însăși uh, ref, reflexia muncii întregii comisii AFCO. Doresc să subliniez Dezechilibrele care apar în această evaluare de parcurs. Aceste dezechilibre încă există. Când ne referim la 2014, nu ne referim la o strategie pentru consolidarea apărării drepturilor fundamentale. Această strategie pentru apărarea drepturilor fundamentale este la fel de importantă ca și munca cu privire la strategia pentru securitate internă. Iată, de aici provin dezechilibrele. Probabil că ține de probleme de buget. În mod, în mod normal, bugetul uh, este sub semnul întrebării. Sunt mulțumită că avem care loc această dezbatere. Doamna Lichtenberger. Dank. Mulțumesc foarte mult. Aș dori încă o dată să pun accentul pe importanța integrării noilor uh, instrumente în domeniul supravegherii și implementării legislației existente în forma corectă în statele membre pentru că noi uh, stabilim aici că tocmai în legătură cu libera circulație există diferențe extreme în punerea în aplicare. Implementarea se produce prea târziu sau este modificată, implementarea se face în mod diferit și atunci nu mai există siguranță juridică. Încă un lucru extrem de important pentru mine este garantarea drepturilor procedur procedurale în domeniul penal în mod transfrontalier. Am discutat foarte mult despre necesitatea de a garanta cetățenilor acces la justiție și așa mai departe. Toate aceste lucruri necesită o colaborare judiciară consolidată și o mai bună formare a personalului implicat. Însă aici trebuie să punem bazele ca să se întâmple cu adevărat în realitate ceea ce propunem noi cetățenilor, ce promitem noi cetățenilor și anume că vor avea un uh, un uh, spațiu unic în care crearea de firme, de exemplu, funcționează peste tot în aceleași condiții și sistemul judiciar, în plus, este accesibil cetățenilor, iar dreptele lor, drepturile lor sunt garantate de ambele părți ale granițelor. Mulțumesc, domnul Brons. Uh, thank you. Mulțumesc. Cu privire la afirmațiile domnului Berlinguer, conform cărora anumite state nu au reușit să transpună anumite legislații. În uh, traducerea englezească se spune că trebuie să abordăm uh, foarte bine această problemă și să vedem care sunt uh, cei care au încălcat aceste probleme. Cred că stat, aceste aspecte, cred că uh, Colegii vor considera că această formulare este destul de îngrijorătoare, deoarece se referă la statele membre ca la niște copii obraznici, nu ca la niște state suverane. Discriminarea pe baza opiniilor politice sau pe baza afilierilor um, oare este inclusă în uh, acea discriminare despre care vorbea domnul Berlinger? Există anumite diferențe fundamentale în ceea ce privește uh, inițiativa cetățenească. Majoritatea cetă- uh, inițiativelor cetățenești nu reprezintă o decizie a tuturor cetățenilor statelor membre, ci reprezintă un apel la acțiune care poate să fie refuzat. Nu sunt sigur că petiționarii ar trebui să fie sprijiniți financiar, având în vedere faptul că ar trebui să existe o, dis- o diferențiere între cei între, între ei. S-a făcut o referire la Carta Drepturilor Fundamentale. După cum s-a discutat la AFCO, știm din cazul NS contra uh, Regatul Unit, regulă 30 nu reprezintă un opt-out. Știm ceea ce constituie însă și trebuie să explorăm mai îndeaproape aceste lucruri. Doamna Beferil. Mulțumesc mult, domnule președinte. Astăzi la AFET am votat cu privire la un aviz la care eu am fost raportor din umbră și vreau să spun că această, acest aviz a fost aprobat. Majoritatea amendamentelor a fost făcute în așa fel încât să includă drepturile imigranților. Domnul Casini s-a referit la ele. Știu că majoritatea amendamentelor au fost în acea direcție. Nu am reușit să ajungem la foarte multe compromisuri. A avut loc un singur compromis. Am avut foarte multe amendamente cu privire la victimele terorismului, victimele traficului de ființe umane. Aș dori doar să spun că sper să continuăm să lucrăm la aceste amendamente și să ne gândim la apărarea victimelor criminalității. Am o singură întrebare. Cu privire la sistemul electoral, domnul Casini a vorbit despre legi uh, locale și naționale, la fel și domnul Guerrero. Având în vedere că există foarte multe amendamente cu privire la sistemul electoral european și având în vedere faptul că ne apropiem de alegerile europene, aș dori să știu care este opinia lor cu privire la acest lucru. Le vor lăsa afară sau se vor referi și la acestea? Acum voi da cuvântul raportorilor. Am înțeles că Consiliul nu dorește să comenteze în acest punct. Poate comisia dorește să spună câteva lucruri? O declarație, un comentariu, foarte pe scurt, ca să nu uh, ne pierdem interpreții. Comisia. Da, mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, în acest stadiu, Comisia ar dori să sublineze câteva lucruri, deoarece există amendamente propuse la paragraful 5 alineatul 5. Dorim să repetăm ceea ce a spus domnul Lopez Aguilar. Trebuie să luăm toate lucrurile în, într-un context post-Lisabona. Suntem conștienți de faptul că politica de justiție, precum și politica de afaceri interne, este matură și face parte din politica EU, UE. Trebuie să ne concentrăm pe strategii detaliate Nu... Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Alte comentarii pe scurt de la comisie? Mulțumesc, domnule președinte. Raportul cere comisiei să înceapă anumite măsuri cu privire la paza frontierelor. Noi dorim să facem un studiu de fezabilitate după cum uh, am discutat și în cadrul Frontex. În cursul anului care vine vom face acest studiu. Apoi, în ceea ce privește traficul, noi avem anumite statistici și avem și o cooperare între agenții în acest sens. Apoi, Comisia va prezenta o comunicare cu privire la provocările viitoare și uh, Um, urgențele în domeniul um, justiției și a afacerilor interne anul viitor. Deci se vorba și de o evaluare și împărtășim îngrijorările domnului Berlinguer cu privire la importanța valorii pe viitor în aceste zone. Domnul președinte, noi toți trei raportorii am uh, luat act de aceste comentarii. Dacă a avut loc vreo, dacă s-a adresat vreo întrebare specifică uh, domnului uh, Cazini sau domnului Berlinguer. Foarte pe scurt, mulțumesc domnule președinte, sunt de acord cu domnul Guerrero Salon, care spune că nu poate exista un singur sistem pentru alegeri de această dată. Domnule Guerrero, însă, putem sugera metode prin care putem organiza acest lucru și poate cei care vin după noi vor profita. Domnul Berlinguer nu dorește să mai adauge nimic. Acum aș dori pur și simplu să anunț un lucru. Data de, 21 octombrie nu va mai putea fi posibilă pentru vot, așa că vom încerca să găsim altă dată pentru votarea amendamentelor. Mulțumesc tuturor și ne revedem la 3 cu uh, ancheta liberă. Vă mulțumesc tuturor!